On va commencer? O să începem acum. Mesdames et messieurs. Doamnelor și domnilor, începem încetinel, încetinel. Alors, euh, d'abord... Întâi, trebuie să fac o clarificare pentru numeroși deputați care au participat la ședința din această dimineață. A fost o neînțelegere cu privire la un punct suplimentar de pe ordinea de zi, respectiv uh, schimbul de opinii la uh, raportul Svensson. Vă rog, secretariatul m-a rugat să precizez. Acest punct a fost inițial solicitat de către grupul verzilor de mult timp Uh, și în urma unei omisiuni din partea secretariatului nu a fost inclus pe ordinea de zi. Secretariatul a încercat să rectifice această greșeală și să adauge punctul pe ordinea de zi de astăzi, dar nu s-a putut uh, face anunțul decât în această dimineață la începutul uh, reuniunii noastre ceea ce a pus probleme anumitor deputați care nu au putut să participe la dezbatere. Deci, uh, răspunderea acestei neînțelegeri nu revine niciunui grup politic. Nici eu nu mai înțelegeam uh, ce se întâmplă uh, în această dimineață. Iată, lucrurile s-au rămurit, mai ales pentru cei care au fost la ședință. De asemenea, mai avem o modificare la ordinea de zi, schimbul de vedere cu privire la crearea Corpului European de Voluntari pentru ajutorul umanitar va avea loc după punctul domnului Görenț cu privire la coerența abordării Uniunii Europene în Sahel, pentru că domnul Görens trebuie să plece sau e absent. În mod normal ar trebui să uh, se reîntoarcă. Are toată lumea cartela de vot? Foarte bine. Eu am fost uh, salvată pentru că nu aveam uh, cartela de vot. Uh, îmi spuneam că nu o să vă dau ocazia să mă ironizați pentru că nu mi-am luat cartela, dar prefer acum să facem o verificare. Eu nu am cartela de vot. Vă rog să-mi permiteți să votez cu mâna ridicată. Plătiți uh, șampanie la sfârșitul reuniunii, spune președinta. Da, o șampanie din uh, regiunea mea, din Catalunia. Bine, acceptăm să votați cu mâna ridicată, însă acum aș vrea... Încă sunt în decalaj oral, am o problemă de dicție. Mm, domnul Guerreiro, mă bazez pe dumneavoastră, știu că veți plăti șampania. Se deschide votul. Le vot... Lipsește un vot, e normal. Lipsește un vot doar? Nu vrea cineva să voteze? Lipsește un vot, vă rog. Nicio problemă. S-a închis votul. Bun. Începem votul nostru. Avem două avize. Je peux suivre là-dessus. Voilà. Donc, rapport de M. Berman. Raportul domnului de Berman. Știam că uitasem ceva. Je vais peut-être être moins rapide aujourd'hui que les autres jours. Poate că astăzi nu o să fiu la fel de eficientă ca în zilele obișnuite. Deci vă propun să votăm în bloc raportul domnului Berman. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Votul final, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu unanimitate de voturi. Trebuie să ne dați încă o șampanie. A, obținere, da. Într-adevăr, o obținere Dar e doar de dragul formei, ca să nu vă uh, luați nasul la purtare, domnule Berman. Nu, nicio, nu se știe niciodată ce se poate întâmpla. Ca să rămâneți, de fapt, așa cum sunteți. Un al doilea aviz, tot un vot în bloc. Cine este pentru? Cele trei amendamente împotrivă, abțineri, se adoptă votul final, s-a deschis votul. S-a închis votul de această dată perfect. Cu unanimitate de voturi, felicitări domnului uh, Berman. Trecem acum la raportul doamnei Schnieber-Schastram. Nu putem vota în bloc, e un aviz. Începem cu amendamentul 1. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul pentru amendamentul 2. S-a închis votul. E respins. Am, am, amendamentul 3, la aliniatul 3, cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, verificăm, s-a deschis votul pentru amendamentul 4. S-a, repede, repede vă rog să votați, s-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 5, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7 pentru, pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a deschis votul pentru amendamentul 7. S-a închis votul. Egalitate de voturi, deci se respinge. Amendamentul 9, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul N-am făcut 8 vai, îmi cer scuze, n-am uh, votat 8 8, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Uh, mai votăm încă o dată noul, să nu fie convinge. Cine este pentru nou, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 6, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 1, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 11 pentru, 12, 12 se corectează președinta pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Votul final, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă Felicitări! Erau două puncte diferență, spune președinta. Raportul domnului Cașman. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amen, compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri din nou, pentru, împotrivă, e respins, dar prefer să verificăm, s-a deschis votul pentru amendamentul 2. S-a închis votul. E respins. Amendamentul 3 pentru. Caduc. 4 acum. 4. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că e respins, dar prefer să verificăm. S-a deschis votul. E greu astăzi să mergem prea repede. S-a deschis votul. Le vote clos. S-a închis votul. E respins. Amendamentul 5 pentru, pentru 5. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 6, s-a deschis votul. Nu votează toată lumea foarte repede. S-a închis votul. Se adoptă. Șaptele e caduc. Alineatul 2, amendamentul oral, cine e pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, îmi pare rău, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 8 trebuie votat uh, pe părți. Amendamentul 8. Votăm pe părți. Prima parte. ne am dreptate. Alineatul 3, amendamentul 9. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10, pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Alineatul 4, compromisul 1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 împotrivă, abțineri se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu unanimitate. Felicitări. Domnule Berman, doamnă președinte, Trebuie să fac o observație. Pentru cineva care a trecut într-un avion, vă descurcați chiar foarte bine. Mulțumim. O, ah, mulțumesc și eu. Am ajuns în raportul domnului Svensson. Oh, nu sunt rapidă asta, spune președinta.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 Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 39 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 40 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 41 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Amendamentul 41. S-a deschis votul. Le vot est clos. S-a închis votul. Se adoptă. 42 pentru,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 Amendamentul 45 pentru, împotrivă, abțineri e respins, 46 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 47 pentru, împotrivă, abțineri respins, 48 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 49 în două părți, prima parte cine pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, s-a deschis votul pentru prima parte a amendamentului 49. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte. Cine e pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 50 în două părți. Prima parte cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu știu, verificăm. S-a deschis votul pentru prima parte a amendamentului 50. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte. Avem un amendament oral între cele două părți. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. A doua parte. Pentru? Am mers prea repede. Bun. O luăm de la capăt. Amendamentul oral numărul 3. Cine este pentru? Se ridică în sfârșit mâinile. Împotrivă? Cred că se adoptă, dar verificăm. Le vot est ouvert. S-a deschis votul pentru amendamentul oral. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 51 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 15 Ainta, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54 și 55, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral numărul 2, cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 56 e caduc. 56 este caduc. 57 în două părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abține se ado adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. A doua parte. S-a deschis votul. A primit și domnul cartea, cartea electronică. Mulțumim, domnule Guerrero. S-a închis votul. E respins a doua parte. Amendamentul 58 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50, 63 acum. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64 în două părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm. Prefer să verificăm. Dacă tot ai zis, s-a deschis votul pentru prima parte a lui 64. S-a închis votul. Se respinge. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 65 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 66 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 67 pentru? Împotrivă? Verificăm. S-a deschis votul pentru 67. Se adoptă. Inta 5. Cine e pentru Inta 5? Împotrivă? Abține. Se adoptă. Inta 6 pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. Inta 7, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Inta 8, în două părți, prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, a doua parte, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Inta 9, cine e Inta 9, da, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Inta 10, cine e pentru? împotrivă, abțineri se adoptă, INTA 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, INTA 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, INTA 17, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 4, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, amendamentul următorul e caduc și următoarele, ajungem la 72 cine pentru, împotriva abțineri se adoptă, 73 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 74 cine pentru, împotriva abțineri, verificăm. Verificăm amendamentul 74, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 75, cine pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 77. Cine e pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 79. În două părți. Cu un uh, oral la mijloc. Cine e pentru? Vă rog să nu mai vorbiți uh, la intrarea în, în sală. Cine e pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul oral acum. Avem obiecție. A doua parte. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A treia parte. A treia parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 80. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 82 pentru, împotrivă, verificăm. Verificăm amendamentul 82. S-a deschis votul. S-a închis votul. E respins. Inta 1. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 83. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 Amendamentul oral numărul 1. Avem o obiecție, se pare. 92. E caduc sau nu? 92. Cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 93 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 44, 94 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Inta 2. Cine pentru? împotriva abțineri se adoptă. Inta 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Inta 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Inta 16 în trei părți. Prima parte, cine e pentru, împotriva abțineri se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. A treia parte pentru, împotrivă, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 95. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, e respins. 96 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 97 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 90 Încerc scuze. Să verificăm. 97. S-a deschis votul. S-a închis votul. E respins. Greșisem, da, am, am dreptate. 98 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 99 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 100 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 101 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 102, două părți, prima parte, împotrivă, abțineri se adoptă, a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, amendamentul 103, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 104 pentru, împotrivă, verificăm, amendamentul 104 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Inta 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. E respins. Compromisul 5. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 108. Ajungem la 108. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu știu. Verificăm. Cred că e respins, dar nu sunt sigură. S-a deschis votul la 108. S-a închis votul. Se adoptă. Mai bine că am verificat. 109 în două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. A doua parte, cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 110 pentru împotrivă. A, ah, nu prea votați bine. Verificăm. S-a deschis votul pentru 110. Nu știu dacă... Eu sunt obosită și să nu ridicați mâna. S-a închis votul. Se adoptă. Cu mare majoritate. 111. Vă rog, ridicați mâna cine e pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 112 pentru. Împotrivă abțineri. Verificăm 112. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 113 pentru împotriva abțineri se adoptă, 114 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 115 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 116 pentru, împotriva abțineri se adoptă, două părți, prima parte cine e pentru, împotriva abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 119 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 119. Prima parte pentru împotriva abțineri se adoptă, a doua parte pentru împotrivă abțineri respinsă. 120 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 121 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 122 pentru împotrivă abțineri respins, 123 pentru împotrivă verificăm 123. S-a deschis votul.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 S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 16 pentru, împotrivă. Domnule Cășma, votați prea încet, de nu, nu știu exact. Deci s-a deschis votul pentru amendamentul 16. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. O, 17 pentru, împotrivă, verificăm. S-a deschis votul? Suntem la 18, îmi cer scuze. Cine e pentru 18? Împotrivă, abțineri, respins. 19 pentru,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 o să distrugeți uh, prietenia între popoarte, popoare. <laughs> E atât de importantă. E de necrezut, spune președinta. Amendamentul 28 pe e caduc. 31. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32 în două părți. Aici e problema. Deci care e problema? lasă deoparte by the EU. Votul este fără cuvintele without the EU. Amendamentul 32 în prima parte. Cine este pentru prima parte? Împotriva abțineri? Nu prea votați bine, vă rog să fiți mai uh, organizați. a deschis votul pentru prima parte. Saram, Saram. S-a închis votul. Se adoptă. Doua parte. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă rog să ridicați mâna. Verificăm a doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. E respinsă. Amendamentul 33.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 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 36 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 37 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 1. Nu. 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 5, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Votul final, s-a deschis votul. Cam durează. Vă rog să mai faceți un efort. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări. Felicitări, au raporteur. Felicitări raportorului. Après, après, après, après. Je fais une petite parenthèse pour euh, accueillir le groupe de diplomates saoudiens qui sont venus nous rejoindre pendant les... Facem o mică pauză pentru a ura bun venit grupului de diplomați din uh, um, Arabia Saudită care ni s-au alăturat în timpul votului. Bine ați venit! Nous passons euh, au rapport de Monsieur Trecem la raportul Tirolian. Amendement numéro 11 qui Amendamentul 11. Cine-i pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 1. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul Amendamentele 12 și 13 devin caduce. Amendamentul 14.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 O parte este lingvistică și nu poate fi acceptată, dar votăm totuși amendamentul 14. Deci cine este pentru amendamentul 14? Se adoptă. Amendamentul 15. Vot pe părți. Prima parte, cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. A doua parte, pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 16, pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 17, pentru? Împotriva abțineri se adoptă, 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul oral 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă, următorul devine caduc, compromisul 2, cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 20 și 21 devin caduci, amendamentul oral 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 23 pentru, împotriva abțineri se adoptă, Compromisul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 24 pentru, nu, devine caduc. Amendamentul 25 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Aliniatul 7 de la Comisia pentru Bugete pentru. Împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul al numărul 3 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul al numărul 4 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Următorul devine caduc. Amendamentul 27 pentru. 27. Amendamentul 27. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 28 devine caduc. 29 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 30 pentru împotriva abțineri se adoptă, 31 pentru, împotriva. Cred că se respinge, dar verificăm totuși. S-a deschis votul pentru amendamentul 31. S-a închis votul. Suntem la amendamentul 32. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Trebuie să votăm, spune doamna președinte. Aliniatul 16, cerut de domnul Ponga, este un vot separat în trei părți, dar nu uh, scrie. Deci trebuie să reluăm. Deci, într-adevăr, văd uh, pe părți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 Amendamentul oral numărul 5. Cine-i pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 35 devine caduc. Amendamentul oral 7 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 37. Vot pe părți. Trei părți. Prima parte pentru. Împotriva abțineri se adoptă. A doua parte pentru împotrivă, abțineri, verificăm. Deci, a doua parte, la amendamentul 37, s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. A treia parte, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 38, cred că devine caduc. Amendamentul 39, pentru. Împotrivă, Verificăm. Amendamentul 39 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 40. cine e pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 41 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 42 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul oral numărul 8. cine e pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 4. Cine este pentru? Împotriva uh, abțineri se adoptă. Compromisul 5. Acum cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 4 de la buget pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 50 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Aliniatul 6 de la bugete pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 52 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 53 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul oral numărul 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Următoarele devin caduce. Aliniatul 2 de la Comisia pentru Bugete. Pentru, împotriva, abțineri se respinge. Aliniatul 3 de la Bugete. Pentru. Putem vota în bloc aliniatele de la, din avizul Comisiei pentru Bugete. Bun, atunci cine pentru? Împotriva, abțineri se resping. Avem acum amendamentele din partea Comisiei uh, FAM. Alineatele, alineatul 1 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Vă propun să votăm în bloc aliniatele Comisiei FAM de la 2 la 14. Nu? Da, de la, de la 2 până la 14, repetă doamna președinte. Votăm în bloc aliniatele din partea Comisiei FAM de la 2 la 14, inclus. Atunci până unde, dacă nu până la 14? întreabă doamna președinte. Femme numărul 2. Nu, atunci nu merge. Uh, femme 2, pentru. Împotriva abțineri se respinge. 3, pentru. Împotriva abțineri se respinge. 4, pentru. Împotriva abțineri se respinge. 5, pentru. Împotriva abțineri se respinge. 6, pentru. Împotriva abțineri se respinge. Femme 7, pentru împotriva abțineri se respinge. FAM 8 pentru, împotriva abțineri se respinge. 9 pentru, împotriva abțineri se respinge. 10 pentru, împotriva abțineri se respinge. 11 pentru, împotriva abțineri se respinge. 12 pentru, împotriva abțineri se respinge. 13 pentru, împotriva abțineri se respinge se respinge, 14 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 15 pentru, împotrivă, abțineri. Nu știu care este rezultatul, așa că verificăm. Pentru niatul 15 să deschis votul, să închis votul. Se adoptă. FAM 16 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 17 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 19, văd pe părți, pentru, prima parte, împotrivă, abțineri, se adoptă, a doua parte, a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. FAM, aliniatul 20, pentru, împotriva abțineri, se adoptă.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 împotriva abțineri se adoptă, fam E pentru, împotriva abțineri se respinge, fam F pentru, împotriva abțineri se respinge, fam G pentru, împotriva abțineri se respinge, fam G pentru, împotriva abțineri se respinge și H la fel. Uh, apoi, amendamentul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. FAM um, 1 pentru, împotriva abțineri se respinge. FAM 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. FAM 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Se adoptă. Și acum votul final. Electronic s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări raportorului. Uf. C'est bon <laughs> Alors, nous allons continuer. Continuăm. Vă rog puțină liniște, spune doamna președinte. Raportul doamnei Meissner. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Nous allons passer au rapport de Monsieur Tirolien. Trecem la raportul Tirolien. Amendamentul 30 pentru. Împotriva abțineri se adoptă plus 16 pentru împotriva abțineri se adoptă, plus 17 pentru împotriva abțineri se respinge, plus 18 pentru împotriva abțineri se respinge, plus 19 pentru împotriva abțineri se respinge, plus 20 pentru împotriva abțineri se respinge, amendamentul oral numărul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 21 pentru Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 32 pentru. Împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 3 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul A pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul Ample 22 pentru. Împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 34 pentru. Împotriva abțineri se se adoptă. Amendamentul 35 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 36 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 37 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 38 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 39 uh, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul B pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 42 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 43 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul compromisul C pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 47 pentru, împotriva abțineri se adoptă. PEș 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 48 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 12 pentru. 11, pardon. Cine este pentru? Pentru împotrivă se adoptă. 12 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Emple 24 pentru. pentru împotriva abțineri se adoptă. 49 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Emple 25 pentru împotriva abțineri se adoptă, 26 pentru împotriva abțineri se respinge. Emple 27. Cine este pentru? Uh, se adoptă amendamentul 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 28 nu, 29 de la Emplu. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 51 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Emplu 30 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Emplu 31, vot pe părți. Prima parte, cine e pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. A doua parte, pentru? Împotriva, abțineri se respinge. Emplu 32 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Emplu 33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 Reiau, spune doamna președinte. Amplă 35 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 53 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 54 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amplă 37 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amplă 38 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Emplă 40, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Emplă 41, vot pe părți, prima parte, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Emplă 42, pentru. Împotriva abțineri se adoptă 43 pentru, împotriva abțineri se respinge 44 pentru, împotriva abțineri se adoptă 55 pentru, împotriva abțineri se adoptă, plus 45 pentru. Putem vota în bloc de la 45 la 56, da? Nu, bun, nu putem vota în bloc. Ba da, atunci votăm în bloc de la plus 45 până la amendamentul 56. cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 13 pentru împotriva abțineri se adoptă, 57 pentru împotriva abțineri se adoptă. În bloc de la 58 la 52, nu. 58 pentru împotriva abțineri se adoptă, 50 pentru împotriva abțineri se adoptă, 59 pentru împotriva abțineri. Reluăm. Spune doamna președinte, verificăm prin vot electronic pentru amendă, votul pentru amendamentul 59. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se respinge plus 51 pentru. Împotriva abțineți se adoptă. 52 pentru. Se adoptă. Propun să votăm în bloc de la plus 53 până la până la 66. Până la 64 atunci. 84. Je du 53 au 58. Am, uh, propun să votăm de la 53 la 58. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. De la amendamentul 60 până la amendamentul 66. Da? În bloc? Nu se poate spune doamna președinte. Deci, propun să votăm în bloc. Ascultați-mă. Propun să votăm în bloc de la amendamentul 60 până la compromisul D. Da? Bun. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă amendamentul 68 pentru. Împotriva abțineri se adoptă amendamentul 16 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 17 pentru. Împotriva abținerii se adoptă amendamentul 18 până la 72. Pentru împotriva abținerii se adoptă 20 pentru împotriva abținerii se adoptă. Pot, propun să votăm în bloc de la 21 până la 84. Acceptați? Deci de la 21 la 84. Cine pentru împotriva abținerii se adoptă. Eu, dacă văd oamenii dând din cap în sală, pentru mine asta înseamnă nu. Bun, trecem la considerente. Amendamentul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă, empl 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă, empl 2 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 25 pentru, se adoptă, empl 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Vot în bloc de la empl 4, nu, Amplu 4 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amplu 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amplu 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amplu 7 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 26 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amplu 8 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amplu 9 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 27 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. M plus 10 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. M plus 11, vot pe părți, prima parte, pentru, împotriva abțineri, nu știu. Așa că verificăm. S-a deschis votul pentru prima parte de la 11, de la M plus 11. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte pentru împotriva, abțineri, se respinge. A treia parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral numărul 4 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12 de la EMPL, de la 12 până la 14, vot în bloc. cine pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. EMPL 15 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 29. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Vot final. Acum s-a deschis votul. Le vot e... Il y en a un qui est long, hein? Ben, le vot est clos. S-a închis votul. Se adoptă în unanimitate felicitări raportorului. Ah, oui. Eh, Il faut également voter. Trebuie să votăm și rezoluția legislativă. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă în unanimitate. Felicitări raportorului.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 din partea grupului Verzilor, invitații doamnei Gres. Bine ați venit! <laughs> Voilà. Alors nous allons continuer. Euh. Acum uh, continuăm cu votul uh, raportului Levin. 1, mm, amendamentul 1 pentru împotriva abțineri. Verificăm s-a deschis votul. Le vot est clos. S-a închis votul. Se respinge amendamentul oral numărul 1. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Vot final, s-a deschis votul. Unii uh, votează foarte încet, spune doamna președinte. S-a închis votul, se adoptă. Felicitări doamnei Lövin. Um, urmă, ultimul uh, vot este raportul, votul uh, raportului Zaborska. Tu fais très bien, tu fais très bien. Alors, le dernier, Madame Zaborska, nous allons commencer par... Începem cu aliniatul Numărul 1, amendamentul 1, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 2, pentru, împotriva, abțineri. Verificăm. Amendamentul 2, s-a deschis votul. Mă bucur că să constat că sunteți mai încet decât mine. S-a închis votul, se adoptă. Compromisul 1, cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral numărul 1. Cine pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6. Cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 7. Cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 8. Pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu unanimitate de voturi. Felicitări doamnei Zaborska. Mulțumesc. Stimați deputații, nu vă obligă nimeni să plecați. Chiar nu sunteți obligați să plecați. Continuăm. Cei care doresc să părăsească sala de ședință sunt rugați să o facă. Trecem acum la prezentarea studiului um, măsură adoptată de UE pentru combaterea discriminării pe criterii de castă. Numeroase rezoluții ale Parlamentului European au abordat această problemă a castelor, mai ales cea din 2007 cu privire la situația daliților din India, Uh, în 2011, comisia noastră împreună cu subcomisia de uh, juridică a organizat o audiere publică comună cu privire la discriminarea pe criterii de castă din uh, Asia de Sud. Înainte de a da cuvântul oratorilor, aș dori să vă prezint puțin subiectul și să uh, vă uh, împărtășesc câteva idei. Uh, Aș dori să spun că, din punctul meu de vedere, discriminarea pe criterii de castă reprezintă una dintre chestiunile cele mai grave uh, referitoare la drepturile omului și, din păcate, una din cele mai răspândite pentru că vizează aproximativ 260 de milioane de persoane în întreaga lume. Majoritatea victimelor sunt daliții din uh, Asia de Sud și care fac față unei discriminări care încarcă drepturile omului, drepturilor fundamentale. Printre practicile obișnuite de discriminare figurează restricția de acces la apă, la temple, afle la birouri publice, la servicii de sănătate, la pământ, la piețe și la ocupare. Discriminarea pe baza castei, pe criterii de castă, uh, și aici mă opresc, reprezintă una dintre cauzele majore uh, pentru sărăcie și pentru atingerea obiectivelor uh, mileniului pentru dezvoltare. Aș dori să dau acum cuvântul experților pentru prezentarea acestui studiu, după care vom continua cu doamna Langsdorf și cu alți oratori. Aș dori însă să dau cuvântul acum experților pentru prezentarea studiului. Doamna Langsdorf, întâi, de la Institutul Ecologic, aveți cuvântul pentru maxim 10 minute, dacă se poate, vă rog. La parole est à vous. Okay. <clears throat> Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc mult că mi-ați dat ocazia să prezint aici revizuirea făcută de Uniunea Europeană în ceea ce privește discriminarea pe criterii de castă. Prezentarea mea va urma firul logic al acestui document politic. Voi spune câte ceva uh, Uh, pe scurt, pentru că nu prea avem timp, despre cum arată această discriminare pe criterii de castă într-o primă parte, iar în a doua parte vom vorbi despre asemenea discriminări în Uniunea Europeană. Voi spune câte ceva despre formele pe care le are această discriminare și ce face Uniunea Europeană pentru a lupta împotriva ei în cinci, căr- în cinci țări. Iar apoi, în final, voi uh, exprima niște concluzii și niște recomandări pe care le-am elaborat să vedem ce poate să facă Uniunea Europeană pentru a aborda acest tip de discriminare în aceste țări și altele. Sunt convinsă că majoritatea dintre dumneavoastră știu ce înseamnă această discriminare pe criterii de castă. Castele sunt uh, niște stratificări sociale, grupurile sunt separate, există diviziunea muncii și o ierarhie. De obicei, acestea sunt asociate hinduismului, însă se bazează mai mult pe liniile ocupaționale. Nu există doar în țările din Asia de Sud, ci și în alte părți ale lumii, de exemplu în Africa, în Japonia sau în Bali. 260 de milioane de oameni sunt afectați, așa cum am auzit deja. 167 dintre aceștia trăiesc, milio- din, milioane dintre aceștia locuiesc în India, ceilalți în alte țări din Asia de Sud și în țările pe care le-am mai amintit. Cel mai mare grup sunt daliții, cum s-a spus deja. Aceștia se află în afara sistemului normal de caste, pentru că acești, aceștia nu fac parte din ele. Există o formă, această formă exista deja în India, înainte de Constituția din 49, erau cei de neatins. Aceasta a fost abolită, însă încă mai există o asemenea discriminare în multe dintre țări. Cei cei mai, persoanele cele mai afectate sunt femeile în toți indicatorii de dezvoltare, femeile se află pe nivelul cel de mai jos în ceea ce privește educația, în ceea ce privește bunăstarea, vulnerabilitatea și posibilitatea de a se apăra. Femeile sunt victime ale violenței, incluzând aici și violența sexuală. Mai există anumite subcaste care sunt deosebit de vulnerabile și acestea sunt legate, de exemplu, de anumite ocupații uh, care nu sunt demne, de exemplu îndepărtarea manuală a excrementelor. Un alt grup foarte vulnerabil sunt copiii. Aceștia sunt discriminați în ceea ce privește accesul lor la educație. Văd că timpul trece. Așa cum am spus, problema cea mai mare e violența, violență fizică și verbală. Uh, încălcarea respectării drepturilor, restricții în ceea ce privește integrarea în societate și parte activă a vieții religioase, există anumite restrângeri în ceea ce privește intrarea în templu și aceste caste nu pot să își îngroape morții în locurile publice. Apoi, sunt discriminați când vine vorba de accesul la servicii și, de asemenea, se confruntă cu un boicot social și economic. Discriminarea în ceea ce privește ocuparea este un factor foarte important, așa cum v-am spus, castele sunt organizate pe liniile ocupaționale. Există anumite locuri de muncă considerate impure și acestea le revin daliților și subcastelor. Accesul la justiție este probabil punctul cel mai important. Legislația împotriva discriminării pe criterii de castă există într-o serie din aceste țări, nu în toate, însă implementarea acestei legislații rămâne nesatisfăcătoare. Uniunea Europeană a abordat deja acest subiect de mai multe ori, cel mai important prin Parlamentul European, în rezoluțiile pe care le vedeți în prezentare, situația drepturilor omului ale daliților în India. Anul trecut au fost adoptate două rezoluții foarte importante pe acest subiect. Erau um, incluse aici două articole în ceea ce privește discriminarea pe criterii de castă și în India. Se abordau aici unele dintre cele mai directe probleme cu care se confruntă castele în India. Au mai existat o serie de audieri și există o cooperare pentru dezvoltare în, în uh, funcțiune. Însă nu totul s-a inclus în uh, raportul anual în ceea ce privește drepturile omului. Ce canale există? Dialogurile, în special dialogurile bazate pe drepturile omului, cooperarea pentru dezvoltare, asistența umanitară și relațiile comerciale. Acum voi discuta despre cum e adresată această problemă în cinci țări. Vom începe cu Bangladesh. Doresc să vă arăt că este important ca întotdeauna să ținem cont de țara, dar și de regiunea la care ne referim. Vreau să subliniez faptul că e nevoie de informații, astfel încât să putem să acționăm ca atare. În Bangladesh, formele tipice pe care le-am menționat deja apar în ceea ce privește discriminarea pe criterii de casă, adică segregare, discriminare în ceea ce privește ocuparea, limitarea accesului la servicii. Toate acestea sunt ilegale prin Constituția din Bangladesh, însă, în general, cunoștințele, informațiile despre acest tip de discriminare sunt destul de puține. Da, acum lucrurile au început să se pună în mișcare, dar în totuși progresul rămâne destul de restrâns. Cooperarea cu Uniunea Europeană. Există diferite canale pe care Uniunea Europeană le poate, fol- le poate folosi pentru a adresa discriminarea pe criterii de castă. Există niște documente importante în cooperarea UE-Bangladesh. Se pune un accent pe drepturile omului, însă discriminarea pe criterii de castă nu e adresată ca atar în aceste documente. Să trecem acum la India. India e un caz special pentru că aici există populația cea mai mare a daliților și a castelor inferioare. Are o pondere mult mai mare în comparație cu celelalte țări. Criteriile de discriminare pe castă au fost discutate deja de decenii. De la Constituția din 49 e ilegală discriminarea pe diferite cazuri, de exemplu în ceea ce privește îndepărtarea manuală a excrementelor, care e făcută de daliți din cauza că au cel mai scăzut statut în societate. Mai există cote pentru daliți, aceștia sunt de obicei reprezentați în funcție de ponderea pe care o au în populație. Însă implementarea acestei legislații rămâne nesatisfăcătoare până astăzi. Cu siguranță toată lumea cunoaște povești ale daliților care au reușit să câștige avere, să ajungă în funcții politice, însă în viața de zi cu zi, totuși, gradul de implementare a legislației rămâne nesatisfăcător. Problema e foarte dificilă în India și Uniunea Europeană i-a fost greu să o adreseze. Deși apar în rezoluțiile făcute de Parlamentul European, se spune că da, trebuie să discutăm la summiturile cu India despre discriminarea pe criterii de car, vastă, însă acest lucru nu s-a făcut oficial la ultimele trei întâlniri la nivel înalt și nici măcar nu e amintită în cele mai importante documente care există în colaborarea între UE și India. Cooperarea pentru dezvoltare, aici a fost inclusă și discriminarea pe criterii de castă, însă nu îndeajuns. Apoi am mai analizat anumite proiecte. În unele dintre acestea, acest tip de discriminare era inclus, însă nu într-o manieră coerentă. Nepal. În Nepal s-au făcut progrese importante în ceea ce privește lupta împotriva acestui tip de discriminare. Nu a fost un subiect foarte important în ultimii 50 de ani, însă în ultimii 10 ani chiar s-au făcut foarte multe. În 1990 a fost interzisă prin lege discriminarea pe criterii de uh, castă și s-a uh, hotărât ca acest stat să fie unul în care să nu mai existe cei de neatins. Astfel au fost închise multe viduri legislative care existau înainte, așa că putem spune că Nepalul se află pe calea cea bună și chiar a reușit să beneficieze de cooperare, a colaborat cu Uniunea Europeană și a adoptat multe din sugestiile care le-au fost făcute. Pe scurt despre Pakistan și Yemen, aceste țări nu sunt de obicei asociate cu discriminarea pe criterii de castă de majoritatea dintre oameni, însă există foarte multe grupuri de incaste inferioare care trăiesc în aceste țări. În ceea ce privește recunoașterea acestor probleme, ea stă destul de prost. Am făcut și niște concluzii și niște recomandări cum poate fi schimbată situația. Orice valoare trebuie să țină cont de legislația care există și măsurile politice care există în țara respectivă. Există diferențe foarte mari de la țară la țară, de la regiune la regiune. Există diferite tipuri de discriminare și de aceea e important ca toate aceste informații să fie adunate astfel încât oamenii care au nevoie de ele să le poată accesa. Sugestiile noastre au fost organizate pe lecțiile deja învățate de Uniunea Europeană în ceea ce privește promovarea drepturilor omului. Ne doream să existe o clauză în ceea ce privește discriminarea pe criterii de castă în acordurile de cooperare. Trebuie să fie abordată această problemă în proiecte și în sectoarele importante, cum ar fi educația, justiția și așa mai departe, trebuie mereu să se țină cont și de discriminarea pe criterii de castă din aceste țări. Am considerat că e nevoie de niște recomandări minime pentru aceste sectoare. mai ales ținând cont și de tsunamiul care a avut loc, studiile ne-au arătat că faptul că faci parte dintr-o castă inferioară te va face foarte vulnerabil. Asemenea, oameni nu primesc ajutorul de care au nevoie nici pe timpul dezastrelor și trebuie să se țină cont și de acest aspect în asistența umanitară din partea Uniunii Europene. Cel mai important e, odată ce există informațiile acestea, să ajungă la personalul din Uniunea Europeană. Acesta să fie format astfel încât să răspundă la asemenea situației. Și acest lucru s-ar putea face împreună cu daliții și castele inferioare care există în aceste țări, care au deja multe informații. Informația trebuie să fie centralizată, astfel încât schimbul de informații să fie mai facil. Acestea sunt ultimele sugestii pe care le puteți citi. Et sinon, on grignote sur... Euh, Îmi pare rău, deja suntem în întârziere și nu mai are timpul toată lumea să ia cuvântul, ceea ce nu mi se pare corect. Acum aș dori să iau cuvântul lui Rick Norlin de la International Dalit Solidarity Network. 5 minute, vă rog. Mulțumesc uh, foarte mult, uh, doamnă președinte, și vă mulțumesc uh, pentru organizarea acestui schimb de opinii privind discriminarea pe criterii de castă. Mulțumesc și pentru invitația pe care ne-ați adresat-o de a la participa la această dezbatere. Ce măsuri poate lua Uniunea Europeană pentru a combate aceste măsuri? Spuneați că discriminarea afectează 200 de milioane de persoane la scară mondială, majoritatea în Asia de Sud. Uh, salut organizarea acestui, uh, acestei, uh, acestui studiu, care conține recomandări foarte interesante. Pentru Dalit sau cei de neatins, această discriminare înseamnă o viață dusă în condiții de sărăcie și de umilințe. Uh, persoane, um, sute de mii de persoane nu uh, au acces la drepturi de bază. În ciuda uh, legilor, în ciuda prevederilor constituționale care au fost adoptate în multe țări, discriminarea, discriminarea pe motive de casă rămâne răspândită și omniprezentă victimele nu au acces la resurse, la servicii publice, precum apă, servicii de sănătate, școli, ocupare, piețe. Și Uh, în uh, marea majoritate a cazurilor uh, sunt obligate să trăiască în segregare. Mai există și o combinație cu alte forme de discriminare care duce la o discriminare multiplă și un nivel ridicat de, de vulnerabilitate, mai ales pentru femeile dalite și copiilor. Daliții sunt afectați, de exemplu, de uh, fenomene precum uh, esclavaj, sunt victimele torturii și așa mai departe. Deci discriminarea pe motive de cască, castă reprezintă un factor Uh, structural major uh, care creează sărăcie. Este o cauză de inegalități și de excluziune socială. Și de aceea această formă de discriminare ar trebui să fie abordată sistematic și în cooperarea multinațională, uh, inclusiv în cadrul din 2015 sub egida ONU. În rezoluția sa din decembrie, Parlamentul European a constatat că drepturile omului ale daliților sunt uh, încălcate grav, inclusiv uh, drepturile femeilor și ale activiștilor um, pentru drepturile omului. Uh, și acest fenomen se agravează nu numai în țări precum India. Acest eveniment uh, are loc în uh, contextul unui uh, eșec al mecanismului de aplicare a legii și în condiții de deteriorare a drepturilor omului în majoritatea statelor studiate. În ultimii 10 ani, mecanismele ONU, care, conține, care conține revizuiri periodice, au raportat în mod sistematic și continuu uh, încălcări foarte grave și sistematice ale drepturilor omului și cu această ocazie s-au făcut recomandări guvernelor, instituțiilor uh, ONU și așa mai departe. Înaltul comisar ONU, Nabil Pilei, pentru drepturile omului și-a exprimat uh, îngrijorarea subliniind că discriminarea de castă reprezintă o formă de încălcare a principiilor de egalitate și nediscriminare. De asemenea, solicită statelor uh, uh, Uniunii Europene uh, să ia măsuri în Consiliul ONU Uniunea Europeană pentru a sprijini cadrul ONU care vizează uh, eliminarea tuturor formelor de discriminare. Acestea fiind spuse și dacă e să ne uităm și la ce a făcut Parlamentul European la recomandările făcute de către Parlamentul European pentru a aborda discriminarea pe castă, trebuie să recunoaștem că persistă încă sau că aceste uh, recomandări, uh, nu, acestor recomandări nu li s-a dat uh, curs și deci uh, e o nevoie stringentă de un uh, memorandum la nivel internațional pentru ca uh, uh, această problemă uh, privind drepturile omului să primească vizibilitate, recunoaștere la nivel mondial. Aceasta ar fi o bază necesară pentru un dialog constructiv cu țările afectate. Uh, sprijinul financiar UE inclusiv acordat organizațiilor de societatea civilă dalită. Acest sprijin este foarte important, dar e nevoie de o abordare atot cuprinzătoare, uh, o abordare strategică și de aceea Noi uh, recomandăm, ca, având în vedere uh, problema foarte vastă, ca ONU să uh, abordeze aceste chestiuni prin toate instrumentele și acordurile de asociere. Experiența ne-a demonstrat că eșecul în acest domeniu Uh, care decurge din discriminarea pe castă e legat de o lipsă de recunoaștere a problemei, lipsei de date, lipsei de uh, strategii, uh, analizelor politice, instrumentelor și așa mai departe. Din fericire, Uniunea Europeană are la dispoziție și o serie de instrumente Există propuneri foarte constructive în acest studiu Uh, despre ce s-ar putea face. Există tot felul de uh, linii directoare, de uh, sugestii de programare la nivel de țară. Se spune, de exemplu, că acest subiect ar trebui să fie inclus în strategiile pentru privind drepturile omului care uh, sunt mult mai vizibile în acest dialog privind uh, drepturile omului. În încheiere, aș dori să mă refer la trei aspecte principale. În primul rând, o linii directoare uh, pentru a aborda discriminarea pe castă și o, o abordare sistematică uh, prin instru, toate instrumentele europene, prin strategii pentru planuri de acțiune. Aș putea să vă dau exemple, dar nu am timp. Uh, de exemplu, uh, cooperarea pentru dezvoltare, asistența umanitară s-a menționat, uh, uh comerțul, uh, uh, comerțul și drepturile omului. Apoi, uh, trebuie să se recunoască discriminarea Cred că asta e ca o problemă reală și ea trebuie să primească atenția cuvenită uh, și uh, în uh, domeniile de care se ocupă Uniunea Europeană. În al doilea rând, Uniunea Europeană ar putea ca în mod mult mai proactiv să pună problema în dialogul politic privind drepturile omului și ar putea folosi toate recomandările ONU pentru că aceste recomandări sunt, sunt disponibile și sunt de mare calitate. Și, în fine, ar trebui să Uh, ca Uniunea Europeană ar uh, trebui în mod mai sistematic să implice societatea civilă și să folosească abordarea uh, de tip schimb de bune practici. De asemenea, este foarte important ca Uniunea Europeană să ia să se pună problema în vederea mm, statelor membre la Consiliul ONU și să țină cont și de principiile directoare ONU. Președinte, o întrerupe pe oratoare. Doar o propoziție, doamna președinte. Uniunea Europeană ar trebui să uh, trateze această discriminare împreună cu alte forme de discriminare pe criterii de gen, de sex și de orientare sexuală. Vă mulțumesc! Mulțumesc, aș dori să dau cuvântul colegilor. Avem o mare întârziere, deci vă rog să vorbiți foarte pe scurt. Domnul Donskis acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt absolut de acord cu ce ați spus în legătură cu discriminarea pe caste. Uh, să, și există o paralelă cu uh, discriminarea de gen. Există uneori tentația um, folosirii așa numitei uh, relativități culturale pentru a relativiza uh, Uh, discriminarea pe bază de caste din cauza unicității culturii. Este uh, fără sens așa ceva pentru că știm că este absolut incompatibilă cu sensibilitățile morale actuale. Parlamentul European uh, a inclus uh, o perspectivă în legătură cu daliții în raportul său privind drepturile omului și democrația în lume. Eu cred că trebuie să facem tot ce ne stă în putere pentru a elabora instrumente cât mai eficiență, pentru a ne uni eforturile, pentru a rezolva problema. Aș sprijini raportul de, raport de inițiativă al Comisiei DB pe această temă. Mulțumesc. Mulțumesc. Dau cuvântul domnului Cashman. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să mulțumesc uh, doamnelor Langsdorff și Nöling pentru prezentările lor. Sunt absolut de acord cu domnul Donski argumentele pe care le-am repetat ieri în legătură cu discriminarea uh, împotriva femeilor sau uh, pe bază de orientare sexuală uh, pe castă, scuza dată întotdeauna este cultura, dar cultura trebuie să evolueze, să se schimbe. Um, aceste lucruri sunt transversale uh, și se regăsesc discutate în toate multe comisii în acest Parlament, așa că sprijin concluziile care ne-au fost transmise ca abordarea pentru ca acestea să devină realitate și anume un raport de inițiativă al Comisiei DEVE cu un plan de acțiune și uh, un program de acțiune în cadrul acestui program de inițiativă, pentru că Um, aceasta este o discriminare legată de toate celelalte forme de discriminare. Gres? Într-adevăr, mulțumesc, doamna Gres. Prezid... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc uh, celor uh, două invitate care ne-au prezentat în mod foarte clar situația. Eu am o întrebare pe care o adresez comisiei. De fapt, aș dori să știu concret ce strategie și ce metode folosește comisia pentru ca ajutorul pentru dezvoltare din partea Uniunii Europene acordat țărilor în care există sistemul de caste va folosi în mod concret lupte împotriva discriminării pe bază de caste și uh, reducerea sărăciei în rândul grupurilor afectate de aceste discriminări. Mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc! Monsieur Berman, si vous... Domnul Berman, vă rog. Mulțumesc pentru aceste două prezentări uh, clare Problema dialogului politic al Uniunii Europene cu țările în care există sisteme de castă și discriminări pe bază de castă este cel mai uh, dificilă cu India, care este o țară puternică, care nici nu dorește să asculte aceste critici. Spune, legislația noastră e perfectă, de ce mai uh, vorbiți de așa ceva? Deci situația este dificil de rezolvat, dar Uniunea Europeană, într-o lume globalizată cu mai mulți donatori decât înainte pentru dezvoltare, uh, Fundația Bill Gates, uh, uh, donatori privați și așa mai departe. Care este rolul Uniunii Europene? Rolul Uniunii Europene este să apere drepturile omului drepturi egale, șanse egale pentru toți cetățenii, inclu, indiferent care este orientarea lor și originea și așa mai departe. Uh, este un dialog dificil, dar este o obligație a Uniunii Europene. Poate aș putea să corectez un lucru în raportul dumneavoastră în legătură cu acțiunea Uniunii Europene pentru a um, lupta împotriva discriminării pe bază de caste, deși în următoarea perioadă de programare nu, va exist, nu vom mai avea ajutoare bilaterale pentru India, vom putea finanța în cadrul programelor tematice uh, de exemplu, consolidarea organizațiilor societății civile din India și sunt sigur de faptul că Uniunea Europeană va trebui să sprijine organizațiile societății civile, mai ales pentru daliți, pentru că și uh, vocea acestora trebuie să fie auzită la nivel uh, de stat și la nivel național în India pentru ca și drepturile lor să fie protejate. Mulțumesc! Uh. Mulțumesc! Domnul Cortes Lastra are cuvântul. Sí, președinte. În primer lugar, quisiera agradecer... Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi aș dori și eu să mulțumesc celor două invitate pentru intervențiile lor. Ne dăm cu toții seama de faptul că, până la urmă, castele sunt legate de stratificarea socială și uh, sunt uh, justificate de religie. Eu respect toate religiile, dar uh, trebuie în primul rând respectate drepturile omului. Este o problemă care afectează sute de milioane de persoane și dificultatea în uh, problematica castelor este tocmai faptul că e foarte greu de ieșit din aceste caste. Deci, practic, se refuză uh, drepturile acestor oameni pentru că aparțin unei caste prin naștere. Deci la naștere se hotărăște această apartenență la o castă și uh, problema ar trebui depășită prin educație, pentru că deocamdată ne aflăm uh, într-un, uh, într-o situație fără ieșire. Când nu trebuie să, trebuie să, să vedem cum putem combate această stratificare socială. Uh, în măsura posibilului, uh, voi ține cont de punctele dumneavoastră de vedere, să vedem ce putem face pentru a continua dialogul cu societatea civilă care luptă împotriva acestor discriminări. Da. Domnul Svensson. Da. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să subliniez faptul că ce voi spune eu acum nu reprezintă o critică a președinției, dar cred că uh, E păcat că avem atât de puțin timp la dispoziție pentru a discuta despre acest subiect foarte important. Am ascultat două prezentări și, din păcate, cele două invitate s-au simțit persecutate din lipsă de timp. Ar trebui să avem mult mai mult timp la dispoziție pentru un astfel de subiect, pentru că este foarte important pentru noi când vorbim despre discriminare. Nu trebuie să uităm acest tip de discriminare uh, pe bază de caste. Invitatele noastre ne-au spus care este situația, poate ar putea să ne dea idei și sfaturi pentru a se țină cont de această situație, pentru a face ceva. Uneori avem tendința să uităm anumite aspecte, pentru că acesta nu este singurul, singurul tip de discriminare când e vorba de daliți. Putea să ne gândim că există diferite posibilități de a găsi soluții la aceste probleme dar chiar dacă astăzi nu putem da o soluție, e important să facem ceva pentru aceste persoane, pentru că e vorba de 260 de milioane de oameni. De multe ori uh, Europa este dată exemplu de democrație. Da, foarte bine, dar este o democrație care nu îndrăznește să uh, vorbească sus și tare despre această problemă. Este uh, o rușine. Da, niciodată nu avem suficient timp la dispoziție, sunt de acord, dar nu pot să avansez mai repede pentru că voturile au durat ceva timp, chiar dacă am uh, votat cât am putut de repede toate subiectele sunt importante. Dar, și totdeauna rămânem puțin frustrați din lipsă de timp, dar n-am ce să fac. Trebuie să respect programul. Are cuvântul acum? Din nou, doamna Lansdorf, pentru a răspunde, dacă dorește, la întrebările um, eurodeputaților. Le micro, Thank you very much for... Mulțumesc pentru toate aceste observații. Cred că s-a pus o singură întrebare. Nu cred că mi-a fost pusă mie. Aș dori să spun două lucruri. Toată lumea este de acord uh, că e vorba de discriminare aici, deci e într-un fel simplu, dar totuși dificil, pentru că toată lumea e de acord, dar e foarte greu să și facem ceva eficient pentru asta. Am uh, descoperit totuși două, trei lucruri pe care le putem face avem uh, vreo două idei și dacă stăm și ne gândim și discutăm, cu siguranță vor mai apărea și alte idei. Putem învăța din uh, ce a învățat Uniunea Europeană în general în promovarea drepturilor omului și putem să uh, folosim aceste metode și în lupta împotriva discriminării pe bază de caste. Mulțumesc! Merci beaucoup. La parole est à la Commission, si elle le désire. Mulțumesc. Are cuvântul reprezentantul Comisiei, dacă dorește. Thank you. Thank you very much, Martha Mendes from the... Mulțumesc. Sunt Marta Mendes, din partea Comisiei. În primul rând, țin să vă mulțumesc pentru prezentările făcute. și îi mulțumesc și și doamne pentru prezentarea făcută. Ne-am întâlnit de mai multe ori deja. Ce pot să spun în acest moment? Comisia, în special prin dialog, dialogul legat de drepturile omului și în practică, prin sprijinul tematic și prin instrumentele financiare tematice face următoarele. Facem anumiți pași astfel încât să abordăm această problemă și am avut exemple într-o parte dintre aceste țări. Am avut exemple de proiecte, proiecte care funcționează care oferă sprijin și oferă spațiu de manevră și oferă o posibilitate de avansare de aliților. Există instrumentul european pentru democrație și drepturile omului. Colegii din delegații sunt cei care au început de la niște proiecte locale să abordeze problema. Acum ne aflăm în stadiul discuțiilor în ceea ce privește un nou instrument pentru viitoarea perioadă. Încercăm să îi acordăm importanța cuvenită acestei probleme și vom continua să ne oferim sprijinul și să le oferim instrumentele colegilor și delegaților avem aici o serie de recomandări despre care cred că putem să discutăm. E dificil, așa cum a fost întotdeauna, e dificil să se aducă la lumină toate tipurile de discriminare, începând cu discriminarea femeilor, drepturile copiilor și așa mai departe. Dar eu cred că uh, Facem eforturi la toate nivelurile. Suntem deschiși, instru- instrumentele există, o parte din ele se află încă în stadiul discuțiilor, altele au fost adoptate, însă noi încercăm să introducem aceste elemente în politicile noastre și în instrumentele noastre pentru societatea civilă. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Cashman, une petite... Mulțumesc. Domnul Cashman dorește să ia cuvântul. Facem o excepție. Sunteți foarte drăguță, domn președinte. Da. Am uh, auzit răspunsul sincer al comisiei, dar trebuie să spun că dacă există acțiuni, acestea au eșuat. Peste 260 de milioane de oameni, acesta e un indicator foarte bun. Verzii au sugerat următoarele și am sprijinit și eu această sugestie să avem un raport din propria inițiativă și un calendar și aș dori ca subiectul să fie pus pe listă pentru următoarea reuniune a coordonatorilor. Cred că ar fi o cale de urmat pentru Parlament. Alors, nous allons, nous allons donc... Acum trecem la punctul privire la strategia Uniunii Europeană, cu privire la regiunea Sahel, am făcut o mică modificare. Domnul Popovski nu a sosit însă. Începem însă și fără el. Dragi colegi, regiunea Sahel este foarte afectată de probleme uh, și de catastrofe foarte importante, având în condițiile în care problemele de fond vizează sărăcia și uh, capacitatea Uh, scăzută pentru guvernanță. Uh, fenomenele, uh, fenomene precum războiul din Libia, schimbările climatice, războiul din Libia afectează această regiune. Rebeliunea Tuareg din 2012 și puciul din Mali, activitatea tot mai importantă de Boko Haram în Nigeria și perspectiva unei grave crize alimentare în Sahel, confirmă din nou proverbul conform căruia niciun plan, niciun proiect nu supraviețuiește la uh, testului cu realitatea. În cazul nostru, e vorba de strategia pentru securitate și dezvoltare pentru Sahel, care a fost adoptată de către Uniunea Europeană în martie 2011, tocmai uh, cu obiectivul de a soluționa aceste probleme. Sahelul este frontiera geopolitică a extremei sud a Europei și aceste țări joacă un rol foarte important din uh, perspectiva aprovizionării cu energie a Europei, a gestiunii fluxurilor migratorii și a combaterii traficului uh, ilicit și a terorismului. Uniunea Europeană nu poate să permită ca instabilitatea în această regiune să se agraveze și să se răspândească peste tot în această regiune. Ori instrumentele UE pentru această regiune trebuie să fie coordonate în funcție de un program politic clar și coerent care să țină cont de obiectivul pe termen lung al unei dezvoltări durabile în context de securitate și de stabilitate. Dragi colegi, ă, într-o lume ideală, strategia UE pentru Sahel ar putea să fie cel mai bun exemplu al capacității de intervenție a Uniunii Europene în condițiile iar, în caz contrar, ar putea face ca, în mod definitiv și irreversibil, să se pierdă orice interes și orice credibilitate a politicii de dezvoltare a UE. Ă, în câteva clipe, sper, va sosi mai bine să-l așteptăm pe domnul secretar general uh, adjunct uh, la Serviciu pentru Acțiune Externă, domn Popovski, pentru a discuta aceste subiecte atât de arzătoare. Deci, vă propun să facem o pauză de 5 minute, să-l așteptăm. Uh, vă propun să faceți ceva mișcare, să vă dezmorțiți, nu avem de ales, de fapt. Voilà, donc, euh, comme je vous le disais à l'instant, nous avons parmi nous le secrétaire. Așa cum spuneam, secretarul general la Serviciul pentru Acțiune Externă ne onorează cu prezența, domnul Popovski, care va discuta cu noi aceste subiecte extrem de actuale. Vă mulțumim, domnule Popovski, pentru că ați uh, acceptat invitația noastră. Aș dori să vă dau cuvântul. Aveți 15 până la 20 de minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru această inițiativă și vă mulțumesc pentru invitație. Avem ocazia să privim problema din Mali dintr-o perspectivă mai bună și ceea ce se întâmplă în regiunea Sahel. Vă voi da o privire de ansamblu despre cum s-a angajat Uniunea Europeană în Mali și în jurul Mali și apoi vom plasa totul în contextul mai larg al strategiei pentru Sahel. E interesant, sper și pentru dumneavoastră, să vedeți cum conectăm această abordare comprehensivă cu Mali, cu Sahel și cu colaborarea în ceea ce privește politica pentru dezvoltare. Nu sunt singur, l-am și pe colegul meu, coordonator în ceea ce privește regiunea Sahel. Dumnealui tocmai a fost la Bamako, a condus o misiune de evaluare a Uniunii Europene acolo și va putea să ne spună ceva mai multe despre planificarea de viitor. În primul rând, Mali. Cu toții știm că situația din Mali e una foarte dinamică, în continuă schimbare, nu doar în ceea ce privește securitatea, partea cea mai vizibilă, pentru că există prezența franceză de acolo, dar și în ceea ce privește peisajul politic. Acesta se schimbă. O foaie de parcurs a fost adoptată de guvern și de parlament. Acesta este cadrul politic pentru fiecare dintre noi prin care trebuie să ne luăm angajamentele. S-a discutat la o reuniune informală în Dublin de, de către miniștrii de apărare la diferite niveluri această problemă dar tot s-a ținut cont de această abordare exhaustivă. Pentru miniștrii de dezvoltare, cred că cea mai importantă decizie de orientare a fost să se continue ajutorul pentru dezvoltare. Știați că voream de 50 de milioane de euro care urmează să fie împărțiți. Apoi includem aici și sprijinul bugetar dar acesta nu este necondiționat. A fost un mesaj foarte clar din partea multor state membre și anume păstrarea unei anumite condiționalități. De exemplu, viitoarele alegeri din Mali sunt o condiție pentru a pune la dispoziție aceste fonduri. Dar vorbim de despre reinstaurarea autorității statale în sud și în nord. Aceasta este îngrijorarea cea mai mare. Comisarul Pibax va continua discuțiile în acest sens cu miniștri, de dezvol- cu miniștri europeni în uh, această lună. Și miniștrii de apărare au rolul lor, însă aceștia s-au concentrat mult pe operațiunile Uniunii Europene de formare în Mali, care au fost lansate formal ieri. O mare parte a misiunii se află deja în Mali, aproximativ 70 de persoane, iar restul formatorilor vor ajunge acolo pe la mijlocul lunii martie. Am vorbit deja despre traseul politic, despre foaia de parcurs, nu suntem singuri, ci discutăm cu ECOVAS, cu Uniunea Africană, cu Națiunile Unite. Ne continuăm angajamentele luate în ceea ce privește securitatea avem mai multe elemente, avem și sprijinul pentru operațiunea africană. În această operațiune africană există deja 400 de oameni în Mali și în țările învecinate. ONU se gândește deja cum ar putea să facă ca această misiune africană să se transforme într-o operațiune a ONU. Acest lucru s-ar putea întâmpla în următoarele luni, însă încă se poartă discuții în acest sens în New York, așa că nu vă pot spune mai multe pentru că nu știu sigur, însă ne aflăm în legătură cu ONU pentru a vedea cum putem să oferim sprijin ONU. Mai este un element important în ceea ce privește drepturile omului în Mali, respectarea acestora în Mali. Și acest subiect a fost discutat și de ministrii pentru dezvoltare și cei de apărare, dar și ministrii de externe. Ieri, știm că există încălcări ale drepturilor omului, inclu- Aici includem aici și pe soldații din Mali, iar pentru a putea monitoriza această situație, vom trimite mm, uh, supraveghetori din partea organizației africane și a unor ONG-uri africane. Și am identificat deja și fonduri în acest sens. Însă ce e cel mai important? E important să înceapă un program de redresare E nevoie de stabilizare, de crearea păcii, restabilirea autorității statale, reconciliere și mediere între diferitele comunități, mai ales în nord. Misiunea comună, despre care vorbeam mai înainte, cea de la Bamako, s-a deplasat acolo pentru a vedea care sunt uh, nevoile autorităților de acolo, să vedem ce ar trebui să facem, în ce fel de etape, ce fel de instrumente urmează să folosim, iar apoi, în viitor, ne gândim și la o programare comună. Mali a fost, de fapt, o țară candidată pentru noi, un potențial candidat pentru această programare comună, dar am tăiat-o de pe listă din cauza evenimentelor recente. Dar când situația în această țară va fi mai stabilă, probabil ne vom întoarce la această idee și vom elabora un program comun împreună cu statele membre. Am încercat să vă ofer o imagine de ansamblu pentru că așa încercăm noi să facem să funcționeze această abordare exhaustivă în situații de conflict și situații post conflict. Așa, arătat și angajamente, așa au arătat și angajamentele noastre în cornul Africii, începută cu ceva vreme înainte. Într-un fel, toate acestea au legătură cu angajamentul pe care ni le am luat să avem o coerență politică crescută în ceea ce privește dezvoltarea. Combinăm o varietate de instrumente pe care le avem la dispoziție. Angajament politic, instrumente pentru dezvoltare pe termen lung, pe termen scurt, Fondul European pentru Dezvoltare și apoi și angajamentele în legătură cu securitatea pe care și le-a luat Uniunea Europeană. Mai există și o misiune civilă pe care am înființat-o deja în Niger și acolo vor fi formate forțele de poliție din din regiune. M-ar interesa foarte mult care sunt ideile dumneavoastră, ce credeți dumneavoastră, cum putem să facem o legătură între implementarea strategiei Sahel în, și în ceea ce privește munca pentru cooperarea pentru dezvoltare. Însă, doamnă președintă, îl voi ruga pe colegul meu să ne spună mai multe, despre, să ne spună mai multe despre Mali. Mulțumesc foarte mult! Chairman, uh, thank you very... Mulțumesc foarte mult! Aș dori să vă fac o scurtă introducere uh, pe marginea rezultatului misiunii interservicii la Pamaco, care a avut loc în uh, timp ce s-a adoptat uh, foaia de parcurs de către adunarea națională din Mali, deci uh, după ce s-a adoptat această foaie de parcurs la Bamako, am dorit să demonstrăm din perspectiva Uniunii Europene uh, Uh, să arătăm că Uniunea Europeană e prezentă politic și că um, are și un angajament politic față de Mali. E o măsură foarte importantă care trebuie să fie luată de către adunarea națională. Trebuie să fie luată de adunarea națională. Ce înseamnă o misiune interservicii? Uh, alcătuirea acestei misiuni uh, se prezenta după cum urmează. Serviciu pentru Acțiune Externă. Mai multe regiuni au fost reprezentate Uh, de asemenea colegi care se ocupă de gestiunea crizelor, de la DEFCO, uh, de la ECO, dar și reprezentanții statelor membre. Deci, această alcătuire a fost foarte, foarte importantă pentru a uh, ne îndrepta spre o, a, abordare coprinzătoare a tuturor uh, actorilor pentru a vedea ce se poate face pe termen scurt, mediu și lung în Mali pentru a sprijini această foaie de parcurs uh, așa cum a fost ea adoptată. Sprijinul Uniunii Europene ar trebui să uh, fie văzut din trei perspective paralele. În primul rând, concluziile și recomandările uh, serviciei, uh, misiunii interservicii la Bamako. Deci, trei piste paralele pe termen scurt, mediu și lung. De asemenea, avem și trei instrumente diferite care trebuie să fie folosite, fiecare dintre ele având uh, un calendar diferit pentru adoptarea deciziilor, de asemenea un calendar diferit pentru punerea lor în aplicare și uh, o perspectivă temporală diferită uh, pentru pregătirea instrumentelor care trebuie să fie acționate. În primul rând, instrumentul pentru stabilitate uh, de ce apelăm la el? Pentru că e instrumentul care poate fi mobilizat cel mai rapid uh, pentru a obține rezultate concrete rapide. Care însă sunt rezultatele pe care am dorit să le obținem prin activarea acestui instrument pentru stabilitate în Mali? În primul rând, am dorit să se facă legătura cu sprijinul acordat procesului politic de reconciliere sprijin direct acordat punerii în aplicare a foi de parcurs pe termen scurt, uh, începerea pregătirii uh, alegerilor, dar și acordarea sprijinului teritoriilor recucerite. Datorită intervenției uh, militare, a grupurilor militare, mai ales în nord. Prin instrumentul de stabilitate ne dorim să ne asigurăm că avem o abordare coerentă, uh, identică pentru nord și pentru sud. E un fel de principiu călăuzitor pentru angajamentul nostru în Mali, nu numai pentru în ce privește instrumentul de stabilitate, ci și alte instrumente pe care le voi uh, menționa succint. Ne dorim că această abordare, abordare în paralel, uh, identică în nord și în sud, ar trebui să fie principiul călăuzitor. Un al doilea instrument, uh, reluarea acordării de ajutor pentru dezvoltare uh, în ce privește proiectele. E vorba de uh, Fondul European pentru Dezvoltare, bugetul acestui fond. Având în vedere puciul militar, având în vedere ofensiva militară în curs și problemele care persistă în nord, abordarea noastră pe proiecte a fost oprită. Trebuie însă pe viitor să reluăm aceste proiecte pentru a ne asigura că um, există proiecte, mai ales în ce privește securitatea alimentării cu alimente, uh, cu aprovizionarea cu apă, um, educație, programele sociale și așa mai departe, nu numai în sud, ci și de data aceasta în nord. Iată, uh, o a doua abordare, abordarea pe proiecte, pentru a relua uh, ce era în curs de pregătire cu un accent uh, pus pe nord uh, uh, acum mai mult decât în trecut. Și un al treilea element, o abordare pe termen lung, care necesită o definiție a conceptului termen, pe termen lung pentru Mali. Spre sfârșitul anului există o propunere a misiunii interserficii pentru a, a obține un contract de construire a statului pentru a demonstra că suntem gata, suntem în stare să um, avem o reacție, un răspuns uh, la o situație de țară în criză. E pentru prima dată când acest concept de construire a unui stat va fi pusă la încercare la nivelul Uniunii Europene pentru a vedea uh, ce am putea sprijini uh, prin folosirea acestui instrument specific. Un contract de construire a statului care ar putea să necesite ceva timp, Um, rafinat, uh, dezbătut, uh, dar cred că Comisia e în măsură să ne explice în amănunt care este uh, calendarul pe care intenționează să-l folosească, însă, pe de altă parte, e de înțeles că acest proces nu ar trebui să fie un proces îndelungat sau amânat pentru uh, perioada de la anul încolo, noi sperăm că acest contract de construire a statului să poată să uh, fie finalizat în prima jumătate a acestui an. Ieri, Consiliul de Afaceri Externe a discutat, și acest lucru se reflectă și în, în concluziile Consiliului, uh, a discutat despre conferința donatorilor care sperăm să intervină la mai târziu, ulterior, în această primăvară. Uh, și astfel uh, avem de-a face cu o nouă concretizare a abordării noastre privind Mali. Deci, iată, avem aceste tipuri de instrumente, am făcut o evaluare a nevoilor guvernului din Mali și a poporului malian, a împrejurărilor politice în contextul acestei for de parcurs adoptate și am uh, pus în vederea serviciilor noastre conținutul acestei propuneri, părțile cele mai importante. Instrumentul pentru stabilitate uh, deja a fost uh, lansat, au fost luate decizii săptămâna trecută, deci putem spune că acest proces ne-a ajutat să adoptăm primele măsuri la fața locului. Ieri, așa cum spunea colegul meu, colegul Popovski, uh, a fost uh, pentru prima dată uh, discutată această idee a construirii unui nou stat, a unui contractului pentru un nou stat cu și de afaceri externe și cred că acest, acest proces va fi definitivat în lunile următoare. Mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Görens, raportor permanent pentru coerența politicilor pentru dezvoltare. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc domnului Popovski și expertului care îl însoțește pentru, mm, mm, pentru, pentru Mali. Le mulțumesc pentru prezentări, cu privi, prezentările cu privire la abordarea globală a Uniunii Europene privind gestiunea crizei din Sahel și mai ales în Mali. Aș dori însă să pun câteva întrebări înainte însă de a face uh, comentarii. Aș dori să știu dacă la Consiliul uh, Relației Externe, Consiliul Căgre, dacă s-a vorbit despre rolul unor țări precum Arabia Saudită și Qatar, care se bănuiește că sprijină rețelele teroriste din această regiune. Și aș dori să știu care a fost uh, reacția Consiliului Cagre pe această temă. În al doilea rând, în contextul acestei operațiuni militare. E un proiect de la principiu și cred că nu sunt singurul care abordează problemele în acest mod. Cred că această acțiune trebuie să se facă cu respectarea dreptului internațional. Uniunea, Națiunile Unite, înainte de intervenția franceză, au acceptat uh, principiul unei intervenții militare efectuate de către forțele comunității uh, economice din uh, țările Africii de vest, CDAO, cum uh, timpul ne presa și cum aceste forțe nu erau gata, uh, Mali a cerut Franței să intervine. Deci în, trebuie să recunoaștem că această acțiune uh, se face cu respectarea normelor internaționale. Apoi, în acest domeniu al dreptului internațional, aș dori să știu dacă cele două state membre care au dreptul de securitate la Consiliul ONU și-au explicat uh, poziția în cadrul uh, Consiliului pentru Afaceri Externe sau se procedează ca în trecut, respectiv că aceste probleme nu sunt discutate în acest for. Aș dori să știu, în primul rând, dacă a existat un schimb și reacții din partea statelor membre. Iată cele trei întrebări la care aș dori să mai adaug una. În uh, acțiunea în cadrul acțiunii militare, unii la Parlamentul European au remarcat că Franța a intervenit singură. Deci se spune că Maliul a apelat la forțele franceze. Aș dori să știu dacă Mali a lansat un apel Uniunii Europene să intervină în calitatea sa de Uniune Europeană. Cred că este o problemă foarte importantă. Am ascultat cu mare interes uh, prezentarea Serviciului pentru Acțiune Externă Uh, și atitudinea adoptată de acest serviciu în acest moment al crizei, cred că trebuie să ne punem de acord cu privire la ce se poate întâmpla și ce nu. Uh, sau până unde putem merge și până nu. Uh, aș dori să știu care este poziția dumneavoastră cu privire la observația mea. Aș dori să spun că acțiunea doamnei Gorgheva a fost foarte bună în acest sens. Ea a intervenit, Uh, în mod exemplar, ieri, cu ocazia vizitei la comisia noastră, am felicitat-o de mai multe ori și nu am fost singurul, a intervenit cu autoritate pentru că apără cu dinții și noi o sprijinim principiul imparțialității. Ceea ce, așa cum spuneați, nu împiedică să organizeze reuniuni interservicii, uh, intersectoriale la Bamako dacă am înțeles eu bine, putem, uh, imparțialitatea poate merge mână în mână cu dorința de a coopera cu Serviciul pentru Acțiune Externă. Deci, acest, acest fapt confirmă respectul total și necondiționat, respectarea principiului uh, imparțialității. Încă un comentariu. Pe drept cuvânt, subliniați că trebuie să facem o uh, diferență între uh, abordarea pe termen scurt, mediu și lung. Mm, unde se activează cel mai mult, pe termen durabil, și unde intervine Serviciul pentru Acțiune Externă, cel mai mult, uh, sub direcția CODEF, e vorba de intervențiile în dezvoltarea propriu-zisă. Ar trebui și aici să se respecte principiul parteneriatului. Aș dori însă să știu de ce nu uh, s-a vorbit mai mult despre insecuritatea care domnește în Mali. Am fost ministru pentru cooperare și dezvoltare la un moment dat și am avut proiecte în regiunea Kidal. Și pe atunci, în 2002, deci, am fost sfătuit să nu mă deplasez, să nu merg în această regiune, Mm, în mediul diplomatic mai ales, uh, ambasada olandeză, uh, care reprezintă pe plan diplomatic țara mea în uh, Mali, deci această ambasadă mi-a spus că ar fi mai bine să nu mă duc acolo într-o vizită oficială din motive de securitate. Și știm cât de greu a fost să se găsească acord, să se facă acorduri între forțele, între facțiunile rebele și puterea centrală de la Bamako. Dar cred că până la urmă putem spune că uh, am reușit să depășim problemele din trecut, mai ales uh, uh, trăgând uh, la răspundere pe toare și, de asemenea, cerând și guvernului să se implice. Ce se întâmplă cu această țară, care reprezenta o țară pe care puteam paria pe viitor? Ce s-a întâmplat la câteva luni înainte de alegeri? ca această țară să fie pur și simplu distrusă. Uh, mă întreb dacă strategia uh, din uh, martie 2011, dacă nu mă înșel, dacă această strategie a fost suficientă pentru a preveni această criză sau există și alte motive care ne-au pus în fața faptului împlinit. Mă, mă limitez la aceste remarce și la sfârșit, uh, sper să mi se dea din nou cuvântul pentru concluzii. Acum aș dori să se dea cuvântul colegilor. Mulțumesc, domnul Berman, acum. Yes, thank you very much. Mulțumesc pentru această prezentare clară a ceea ce faceți, ceea ce aveți de gând să faceți. Mă voi limita la un singur aspect. Trebuie să se restaureze un nivel acceptabil de guvernanță în Mali. Acest lucru e foarte dificil, pentru că ministerele uh, au fost jefuite, este foarte greu ca administrația țării uh, să revină la o formă și la o situație acceptabilă foarte rapid. E nevoie de investiții. Domnule Kupovski, vorbeați despre sprijin bugetar. Știți că multe state membre inclusiv în țara mea, regatul țărilor de jos, mm, sprijinul bugetar nu este văzut cu un ochi bun. Țara mea nu va oferi sprijin bugetar uh, pentru Mali pe termen scurt. Deloc. Dar dacă dorim ca această administrație să funcționeze, e nevoie de bani cu care să funcționeze. Deci eu, unul, sprijin ideea Um, acestui ajutor bugetar, dar aș dori să insistați mai mult asupra tipului de condiționalitate pe care doriți să o uh, impuneți odată cu acest uh, finanțare, acest sprijin bugetar. Aș dori de asemenea să știu dacă aveți o sumă fixată pentru sprijinul bugetar ca instrument um, pentru a ajuta Mali. Mulțumesc! Da. Mulțumesc, doamna de Kaiser! Merci, madame la Vă mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule Popovski. În aceste două zile am discutat cu primul ministru din Mali, apoi, din Mali, apoi cu doamna Gheorgheva și am primit o perspectivă puțin diferită din partea dumneavoastră. Aceste trei întâlniri au fost cu siguranță foarte utile. se pune mai întâi problema intervenției și uh, prevenirii uh, conflictelor. În ultimele luni, Serviciul pentru Acțiune Externe a acționat, cred eu, corect în gestionarea crizei. Crisis management. În sens larg, am uh, reacționat adecvat în momentul apariției crizei și ce există astăzi este de bun augur. Dar șal a revenit asupra unui aspect uh, mai mult legat de prevenire uh, și uh, trebuie să ne punem întrebări în legătură cu această fază a politicilor noastre. Eu aș spune, bineînțeles, putem pleca pe calea stabilizării uh, Uh, asta dorește toată lumea pentru Mali, dar mai există o ipoteză care este cea a unei gherile teroriste care ar afecta, ar uh, recâștiga uh, energie și forțele franceze au uh, hotărât să plece din Mali în luna martie, cel puțin așa se prevăd lucrurile, dar deocamdată formarea armatei Mali Uh, cum este realizată, pentru că nu trebuie să formați armata maliană pentru un război, pentru acest uh, tip uh, foarte special de, de luptă. Aș vrea să știu dacă pentru a face prevenire a acestor tipuri de conflicte, țineți cont de um, acest aspect. Un al doilea punct pe care vreau să-l menționez era, este cel al drepturilor omului și mai ales uh, respectarea drepturilor femeilor din uh, perspectiva tragediilor care au avut loc în Mali. Anumiți reprezentanți ai uh, importanței forțelor armate au fost implicate în aceste, implicați în aceste fapte. Sunt acte curente și totuși banale. Nu doar teroriștii violează femei, ci și uh, militarii. Când am discutat cu primul ministru, dânsul uh, ne-a asigurat că nu se va permite uh, o impunitate a celor vinovați. Dar Aiusco ne spune că toată lumea uh, se, se, se apucă de astfel de acte. Există o organizație non-guvernamentală care apără drepturile femeilor în Mali, uh, Uh, dar ONG-urile, uh, deputații și așa mai departe se ocupă de a ajuta aceste femei uh, cu îngrijiri medicale și așa mai departe. Dar în contractul nostru cu Mali de reconstrucție a instituțiilor statului, n-am putea relua oare contractual uh, această chestiune, deci uh, pedepsirea celor vinovați? Mi s-a spus, da, sunt uh, sesizate anumite tribunale și așa mai departe. Foarte bine, dar eu aș dori și cred că nu sunt singură aici în Parlament ca noi să controlăm în mod foarte regulat ce se întâmplă pentru că am eșuat să impunem uh, pedepsirea acestor acte în alte țări. A treia întrebare foarte scurtă, domnule Popovski. Uh, în această perioadă toată lumea se gândește la revizuirea serviciilor, serviciului de acțiune externă. Ați spus că este o misiune comună, dar aș dori să știu, în funcționarea Serviciului pentru Acțiune Externă, ce departamente sunt implicate și cum a funcționat intervenția? sunteți destul de puțin transparenți, ne spun, vă spunem când faceți treabă bună, dar aș dori să ne spuneți și dumneavoastră um, cum ați acționat, cum v-ați coordonat pentru ca reacția noastră să se potrivească situației uh, de pe teren. Mulțumesc. Domnul Noiser are cuvântul. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamna președinte. Vă mulțumesc pentru prezentările făcute, le mulțumesc celor de la Serviciul European de Acțiune Externă. Voi face niște observații critice. Cred că am făcut o evaluare greșită în ceea ce privește procesul de democratizare din Mali. Trebuie să ne întrebăm cum s-a ajuns la o asemenea evaluare greșită. Domnul Görens a spus și el acest lucru. Uh, Nordul era deja de multă vreme cunoscut ca fiind o regiune instabilă. Apoi, eforturile care s-au făcut pentru o regionalizare în Mali au fost foarte, foarte vagi. Acum doi ani am fost în Bamako și aveam ca obiectiv să mă întâlnesc cu Uh, autoritățile locale și societatea civilă pentru a sprijini descentralizarea. Dar era vorba de niște programe pe care nici măcar nu au reușit să înceapă să le înțeleagă. Era foarte clar de văzut cum se poate acutiza situația din Mali, mai ales după cele întâmplate în Libia, când foarte multe persoane înarmate au trecut apoi în Mali. Apoi, văd și abordarea ECOVAS. Da, în moment, pe moment situația este una foarte critică. Populația din nord vede această formațiune ca o trupă de invazie. Și de aceea această misiune africană trebuie să fie uh, transformată repede într-o misiune a organiz- a Organizațiunii Națiunilor Unite, pentru că ne-am bucurat și de un nivel mai mare de acceptanță din partea toaregilor. Apoi, în ceea ce privește îndatoririle europenilor. Eu cred că trebuie să eliminăm cât de repede conflictele din regiune și și conflictele la nivel politic, pentru că vorbim de conflicte în domeniul militar și în guvern. Trebuie să depunem eforturi foarte mari și aș dori să știu ce fel de muncă de pregătire putem face noi la nivel european, astfel încât să ne asigurăm că vom ajunge cât de repede la noi alegeri în Mali. Mulțumesc! Iau și eu cuvântul câteva secunde pentru a sprijini ceea ce a spus doamna de Kaiser în legătură cu aceste violuri, aceste crime care sunt în continuare de actualitate, fie că e în zonele de conflict, fie că nu. Uh, eu cred că, în ciuda faptului că denunțăm aceste lucruri, uh, chiar eu care nu insist asupra condiționalității întotdeauna, dar eu cred că dacă nu impunem ceva, nu vom obține nimic. Avem o atitudine prea lejeră prea uh, față de aceste crime, pentru că nu sunt vizate doar femeile, ci și fetele Uh, și eu cred că, într-adevăr, nu suntem suficient de exigenți pentru pedepsirea acestor uh, delicte. Mulțumesc. Dau acum cuvântul domnului Popovski. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt, uh, s-au pus multe întrebări foarte variate, dar vor face tot ce voi putea pentru a răspunde cât mai clar la întrebări rolul uh, Arabiei Saudite și al Qatarului nu au fost discutate de miniștri. Uh, evaluăm uh, situația și evenimentele, dar acest subiect nu a făcut uh, obiectul discuției. Într-adevăr, acțiunea militară trebuie să se înscrie în dreptul umanitar internațional. Avem uh, Uh, rezoluția uh, Consiliului de Securitate, atât pentru intervenția Franței, cât și pentru uh, AFISMA și pentru misiunea Uniunii Africane. Suntem în contact în această fa fază de, de planificare. Într-adevăr, francezii sunt lideri în aceste eforturi, dar Alte state membre oferă și sprijin foarte practic Franței în mod bilateral și noi monitorizăm această, uh, această cooperare uh, prin intermediul stafului militar UE. Guvernul din Mali s-a adresat Franței, a cerut Franței ajutor. Acesta a fost motivul intervenției Înainte de a avea schimbul cu Ecovasul și cu, Masi, cu Mali în legătură cu um, misiunea de formare, um, care era în planificare, dar acum, având în vedere ultima evoluție am, uh, a situației, am reușit să uh, urgentăm uh, decizia de a lansa misiunea care a fost luată ieri, chiar dacă lipseau anumite verigi în um, asigurarea capacităților. Încă ieri căuteam căutam elicoptere pentru evacuare militare, dar am reușit să le găsim, așa că avem uh, cam tot ce e necesar pentru a acționa. Sunt de acord, domnule Görens, în legătură cu logica și acțiunea doamnei Gheorgheva, într-adevăr, acțiunea dânsei a fost exemplară și a acționat conform principiilor intervenției umanitare. Imparțialitate, neutralitate, continuăm să respectăm aceste principii. Știm că cei din domeniul umanitar au nevoie de spațiu pentru a acționa. Deci ne coordonăm, dar trebuie, au nevoie de, spa, de, de acces și um, Toată lumea trebuie să respecte principiul neutralității. O facem și noi. Um, dau uh, colegului meu cuvântul pentru a vorbi despre strategia pentru Sahel și aspectul preventiv al, preventiv al acestuia. Uh, domnule Bergman, bineînțeles, ne vom concentra pe restaurarea unei guvernanțe funcționale. Nu e un lucru nou faptul că anumite state membre sunt uh, mai puțin dornice să sprijine Mali cu sprijinul bugetar. Um, dar statele membre au fost de acord cu faptul că putem lansa acest uh, contract de uh, pace, de pacificare a, a țării. Alegerile în principiu ar trebui să aibă loc înainte de sfârșitul lunii iulie și în funcție de modul în care vor, se vor uh, derula alegerile, uh, vom uh, oferi sau nu aceste fonduri. Vom sprijini în Mali în faza de pregătire a alegerilor și vom trimite și o misiune de observare de obs- a alegerilor, bineînțeles, cu uh, sprijinul Parlamentului European, așa cum se întâmplă de obicei. Deci începem să planificăm lucrurile acum, pentru că avem puțin timp la dispoziție. Amenințarea unui război de gherila, menționată de doamna de Kaiser, într-adevăr este o amenințare reală și nu vom reuși să facem față acestei amenințări singuri, doar prin misiunea noastră de formare. Încercăm mai întâi să consolidăm instituțiile locale, uh, uh, poliția, sectorul justiției și așa mai departe și am lansat săptămâna trecută o acțiune în acest sens. Am avut un instrument de stabilitate, 20 de milioane de euro. O parte din acești bani vor fi folosiți pentru a sprijini agențiile, pentru aspecte foarte practice, pentru cumpărarea de echipament de comunicații și așa mai departe. Dar uh, mai prevedem încă un lucru pe care am început să-l planificăm. E vorba de posibila extindere a misiunii la, uh, din, din Niger de formare a poliției și uh, celor din domeniul juridic, să extindem această misiune la Mali. Nu pot să spun când să vom face acest lucru. Avem deja un ofițer de legătură la delegația noastră de la Bamako și pe această bază vom uh, începe procesul de planificare și trebuie să începem să lucrăm și cu serviciile de securitate, sectorul justiției din Mali. Ne dăm cu toții seama și am discutat cu comisarul Pivas acest lucru, că securitatea a devenit un sector important de intervenție. Deci, în cadrul exercițiului de programare ținem din ce în ce mai mult cont de securitate. Uneori este inevitabil să, să investim în instituțiile securității. Nu e vorba de armarea forțelor armate, dar trebuie să investim uh, în crearea de consolidarea instituțiilor pentru a asigura securitatea. Bineînțeles, uh, condiționalitatea trebuie um, definită în cadrul acestui contract. Serviciile implicate în misiune uh, sunt servicii geografice ale Serviciului de Acțiune Externă și ale Comisiei, uh, Departamentul de Gestionare a Crizelor de la Serviciul de Acțiune Externă, pen, Divizia pentru Securitate, mai ales copii, uh, colegii care se ocupă de mediere me, uh, pentru a ajuta la medierea între comunități din Nord, între arabi și tuaregi, inclusiv uh, cei uh, implicați în planificare. În legătură, într-adevăr, perspectiva uh, unei misiuni ONU. Într-adevăr, ONU trebuie să ia această hotărâre, dar avem consultări regulate cu ONU m-am întâlnit cu șeful Departamentului pentru Menținerea Păcii, care uh, uh, a discutat cu ministrii apărării la Dublin săptămâna trecută. Încă uh, posibilitățile rămân, uh, s-ar putea să uh, se voteze o nouă rezoluție a Consiliului de Securitate sau o declarație înainte de sfârșitul lunii um, februarie și poate că astfel se va integra, se vor integra forțele africane um, sub egida ONU. Deci e posibil acest lucru, dar nu știm uh, ce se va întâmpla. Așteptăm ca ONU să ne spună ce putem noi face pentru a ajuta. Acum dau cuvântul colegului meu pentru a comenta celelalte aspecte. Uh, uh, Mulțumesc foarte mult. Niște comentarii adiționale, pe scurt. În primul rând, misiunea interservicii. Trebuie să spun că a fost un adevărat parteneriat între toate serviciile din cadrul um, Serviciului European de Acțiune Externă, ECO și statele membre. Participarea a avut loc la toate nivelurile la această misiune interservicii pentru a putea să ajungem la același tip de evaluare. Ideea din spatele acestei misiuni interservicii a fost nu doar să găsim căile cele mai bune și cele mai rapide, astfel încât să oferim sprijin pe termen scurt și termen lung, dar și să vedem care sunt posibilitățile pe, pe teren în ceea ce privește o programare comună merge mână în mână cu cele spuse înainte de colegul meu. Inițial, Mali era o țară candidată pentru această programare comună. Întregul proces a fost condus de șeful de delegație. Era un rol specific și vreau să fie foarte clar că această persoană este cea care are acest rol în respectiva țară și care intră în contact cu autoritățile. Apoi, despre strategia pentru Sahel. Am discutat problema cu experții de securitate, cu autoritățile maliene și cu persoane și cu reprezentanții din regiune, dar și cu țările noastre partenere din regiune. Din toate aceste discuții au reieșit clar trei elemente care au facilitat escaladarea, crize, escaladarea crizei în Mali. În primul rând, prezențele externe, acțiuni externe în Mali și după aceea observăm un efect de domino al crizei. În al doilea rând, pe parcursul anilor, guvernul a pierdut din putere în multe părți din Mali, dar cea mai puternică înfrângere a fost în nord. Iar apoi, al treilea element, traficul. Toate aceste trei elemente au colaborat și astfel încât s-a ajuns la lovitura de stat și la acțiunile militare din nordul țării. De fapt, putem spune că ne-am întors cu 10 ani cu ceea ce s-a întâmplat în Mali. Trebuie să evaluăm cu atenție cum putem să avansăm și nu să repetăm greșelile care s-au mai făcut și în trecut. În ceea ce privește strategia Sahel, nu ne putem aștepta la un efect de domino la nivel extern, odată ce această strategie va fi adoptată. Însă, guvernanța slabă, cât și traficul, se reflectă deja în strategia pentru Sahel. Apoi, un al treilea punct în ceea ce privește contractul de construire a statului. Așa cum vă spuneam și înainte, vorbim despre un instrument nou. Acest contract de construcție a statului derivă dintr-o comunicare adoptată în anul 2011 în ceea ce privește sprijinul bugetar, care urma să fie oferit țărilor noastre partenere. Cred că ar trebui să punem accentul pe cuvântul contract nu mai vorbim despre sprijin bugetar în sensul cunoscut până acum al cuvântului. În primul rând, trebuie să existe niște condiționalități în contract. Iar apoi, trebuie să se vadă dezvoltările pe teren, nu doar cele fizice, ci și dezvoltări politice și acest contract ar putea să fie implementat în tranșe. Nu vorbim de o singură plată, ci de diferite plăți făcute țării. Pentru toate acestea, pentru a putea observa mai bine situația, de exemplu în ceea ce privește condiționalitatea și cum se dezvoltă pe teren pe de-a lungul timpului. Mulțumesc! O clipă, vă rog. Aș dori să vă spun că mai avem două puncte. Suntem în mare întârziere. Domnul Gorenț va trage concluziile. Domnul Berman are câteva secunde. A... Aveți vreun comentariu în ceea ce privește cele spuse de François Hollande în această dimineață și anume că șapte cetățeni francezi au fost răpiți în nordul Camerunului? Je... Well, I mean, it's, it's a fact. We know that, but... Da, e un fapt știut. Dar știm și că toți europenii sunt acum mai expuși la asemenea acte ostile decât înainte. Așa că trebuie să ținem cont și de acest element în planificarea noastră, însă e ceva ce ne scapă de sub control. Mulțumesc, dar acum cuvântul domnul Görens. Pentru concluzii, mulțumesc, doamnă președinte, patru concluzii. Eh, ce facem bine nu eh, se prea cunoaște. Avem o problemă de vizibilitate. Ce e vizibil în intervenția eh, în Mali e intervenția franceză, tot ce se face în domeniul umanitar și al domeniului dezvoltării nu e suficient cunoscut. E foarte important pentru ca contribuabilul european să accepte politica noastră. O a doua concluzie, problema maliană nu e o problemă națională doar, ci e o problemă regională Trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a dezvolta și mai mult uh, dimensiunea regională. Ați vorbit de acest efect domino uh, uh, ca răspuns la întrebarea doamnei de Kaiser, acest efect domino se concretizează. Faptul că se răpesc francezi în Camerun, Uh, ne arată că acești căloși nu au dispărut sau evaporat, uh, au uh, parcurs 400 de kilometri în deșert pentru a-și continua acțiunile în alte parte. E o problemă de securitate la scară regională și efectul domino nu poate fi contracarat decât printr-o strategie bună regională. Și am dorit să vă felicităm pentru tot ce faceți în acest domeniu state building. Ar trebui să uh, Uh, se țină cont de uh, o construire a statului în uh, acest spațiu care este, se caracterizează prin o nată, rată de natalitate foarte ridicată, o, nată, o rată de mortalitate sub 50 de ani foarte ridicată, deci totul trebuie refăcut în această regiune. În al treilea rând, în de parcurs, aș dori să insist asupra unui element când se vorbește despre mediere, bineînțeles că malienii trebuie să facă alegerile lor și trebuie să însoțim, pentru că în domeniul medierii africanii se descurcă mai bine decât noi, dar sper că în negocierile pe care le aveți cu ei, îi veți convinge că nu ar trebui să îi izoleze pe mari responsabili, mai ales pe cei din comunitatea doarecilor din Nord, care nu uh, au participat cu toții la lovitura de stat. Din contră, uh, sunt multe persoane care trebuie susținute și nu trebuie să fie izolate. Și, în fine, cred că trebuie să facem o listă a nevoilor și cred că ar fi important să mai avem o reuniune uh, peste ceva timp cu privire la nevoi pentru a vedea tot ce e necesar la nivel regional și dacă aveți nevoie de sprijin politic, vă vom da o mână de ajutor. Uh, vă certăm uh, aproape la fiecare reuniune. În această dimineață am insistat uh, cu privire la cei 0,7%. Dacă nu aveți aliație de tipul nostru, noi suntem ultimii care vă susțin. Fără noi sunteți fără apărare și fără mijloace. Sper că sprijinul nostru nu va fi o acțiune izolată, ci că se va înscrie în uh, dorința aceasta de a continua, de a progresa. Mulțumim! Sans plus attendre, nous allons passer au point uh, Trecem la punctul următor. Cu ocazia ultimii reuniuni am avut un schimb de opinii cu privire la proiectele pilot în domeniul uh, uh, Corpului Voluntar European. Comisia l-a dezvoltat în noiembrie 2011. Raportorul pentru Uh, acest proiect legislativ sunt chiar eu. Am avut consultări cu, uh, a, a, cu actorii umanitari și cu DG ECO. A sosit momentul să vă prezint proiectul de raport, care, după ce va fi votat, va reprezenta temelia poziției de negociere a Parlamentului în cadrul unei uh, serii de dialoguri tripartite neoficiale cu Consiliul. Deci, aș dori să vă prezint uh, acest proiect de raport și îmi acord, deci, cuvântul, e foarte practic. Dragi colegi, am avut deja două dezbateri în cadrul comisiei noastre cu privire la propunerea comisiei cu privire la uh, crearea Corpului Voluntar Umanitar al Uniunii Europene. N-aș dori să revin asupra observațiilor făcute cu ocazia acestor dezbateri. Aș dori să susțin această inițiativă pe ansamblu și să vă explic care sunt principiile și obiectivele pe care Comisia le-a, uh, le formulat. Totuși, uh, această propunere de regulament e prea vagă și trebuie să fie completată și precizată. De aceea aș uh, dori să înaintez câteva amendamente, tocmai pentru a ne asigura că e vorba de o plusvaloare reală pe care această propunere o aduce. Uh, pregătirea proiectului de raport s-a făcut pe baza uh, învățămintelor trase de pe urma proiectelor pilot din trecut și care sunt în curs uh, legate de această propunere. În primul rând, vă propun să excludem explicit contextele de conflict înarmat și de uh, tulburări interne pentru a asigura securitatea și siguranța voluntarilor. În uh, context de catastrofă, voluntarii trebuie să fie implicați, uh, aducându-și contribuția la consolidarea capacității Uniunii uh, um, prin reducerea riscului de catastrofe naturale și făcând o întărire a între reabilitare și dezvoltare. Corpul voluntar european de ajutor umanitar trebuie să aducă o valoare adăugată reală acțiunii umanitare și uh, trebuie să ne bazăm pe nevoile identificate pe, uh, la fața locului. O serie de amendamente consolidează aceste aspecte uh, ale propunerii, de, uh, propunerii noastre. Uh, acest corp umanitar trebuie să fie un uh, instrument pe deplin umanitar care să completeze și să consolideze acțiunea umanitară a UE cu o utilizare cât mai bună a resurselor financiare prevăzute. Comisia propune un raport de evaluare uh, intermediară care uh, să evalueze impactul acestui corp în domeniul ajutorului umanitar și, de asemenea, raportul cost-eficacitate. Indicatorii propuși cu privire la progresele înregistrate în realizarea sau în atingerea obiectivelor operaționale uh, sunt cantitativ doar ceea ce nu este acceptabil. Uh, se sugerează uh, adăugarea cel puțin uh, a unui indicator calitativ pentru fiecare um, indicator, pentru fiecare domeniu operațional. Astfel, contribuția umanitară efectivă a voluntarilor și calitatea acțiunilor trebuie să fie neapărat evaluată. Mai mult, propun ca Comisia să militeze pentru un sistem simplu al dispozitivului de acordare de licențe, Uh, să se identifice sinergii, mai ales cu instrumentul de parteneriat uh, și cu normele umanitare existente, pentru a limita povara administrativă inutilă și care uh, riscă să fie mult prea împovărătoare pentru ONG-uri aceste corpuri de voluntari trebuie să fie selecționate pe baza competențelor și a, a unor competențe specifice. Identificarea și selecția trebuie să țină cont de diversitatea de profiluri și de competențe Uh, la tineri, dar și la experți, uh, făcând față unor nevoi concrete. Propun ca uh, voluntarii europeni să fie recunoscuți după prima intervenție ca voluntari certificați a ajutorului umanitar UE. Acești voluntari pot apărea pe registrul prevăzut în acest sens de către Comisie. Comisia ar trebui să sprijine valorizarea cunoștințelor și Uh, validarea competențelor dobândite în uh, domenii profesionale specifice. Um, uh, în acest corp de voluntari nu ar trebui să Uh, fie trimiși în uh, țările care fac parte din politica europeană de vecinătate. Chiar dacă se propune ca cooperarea să uh, se facă pe baza creditelor puse la dispoziție de aceste țări, cred că trebuie să fie vorba de un program european care să consolideze această idee a cetățenii europene. În fine, Comisia a respectat prerogativele și competențele acordate Parlamentului European de către Tratatul de Lisabona în cadrul procedurilor de uh, comitologie și actelor delegate vă propun să stabilim un cadru general de programare diferită decât cel propus de către Comisie, în conformitate cu prerogativele Parlamentului și uh, respectând propunerile pentru finanțarea uh, instrumentului de cooperare pentru dezvoltare 2014-2020. Două programe plurianuale consecutive urmează să fie adoptate uh, în uh, actele delegate. Aceste programe definesc obiectivele urmărite, rezultatele scontate, modalitățile de punere în aplicare și suma totală uh, programarea activității anuale care să uh, țină cont de programarea plurianuală vor fi uh, adoptate în conformitate procedura comitetelor și vor conține o descriere a acțiunilor și suma acordată fiecare acțiuni în parte. Sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a răspunde la întrebări. Și aș dori să vă reamintesc că termenul de depunere a amendamentelor e 26 februarie la ora 17. Mulțumesc! Alors, je passe euh, la parole à Monsieur Cortés Lastra. Domnul Cortés Lastra acum. Sí, señora Stifler. Da, mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Vorbesc din partea doamnei Corina Crețu, care nu poate fi alături de noi în această după-amiază și ne spune următoarele. Numărul de conflicte violente și de dezastre naturale care afectează oamenii care sunt deja confruntați cu sărăcia e în continuă creștere și de aceea este pusă la încercare capacitatea noastră de a reacționa. Securitatea este vitală. Și eu sunt de acord cu acest fapt. Cred că criteriul cel mai important în selecționarea voluntarilor ar trebui să fie cunoștința adevărată cu privire la țara în care urmează să fie trimiși și să se cunoască nevoile și obiceiurile popoarelor de acolo. Formarea trebuie să se facă împreună cu instituții specifice care au expertiză în domeniu și trebuie să fie și evaluată contribuția pe care și-o aduc voluntarii în asemenea situații. Trebuie să existe și un schimb de bune practici pe perioada voluntariatului. Sprijinim și dialogul continuu cu Comisia. Țin să-i mulțumesc, doamne raportor, pentru implicarea în dosar. Mulțumesc! Euh, mulțumesc, sunt absolut de acord cu ce ați spus. Bineînțeles, am prevăzut aceste evaluări. Domnul Newton Dan, doriți să luați cuvântul, vă rog briefly, madam. Da, pe scurt, doamnă președinte și doamnă raportor, iată, aveți uh, o dublă funcție. Mă întrebam dacă programul poate să înceapă fără a incorpora experiențele din proiectul pilot. Nu știu ce aveți de spus. Poate putem. Dar a doua întrebare și mai importantă este următoarea. Din punctul de vedere al summitului recent, privind cadrul financiar multianual și reducerile bugetului, uh, cum afectează acest buget redus uh, proiectul despre care discutăm? Pentru că dacă ce am auzit eu bine e corect, Consiliul propune reducerea ale bugetului acestui program. Poate ar trebui să luptăm uh, să, ca să nu se fie așa. Da. Contez pe dumneavoastră să luptăm împreună ca să nu fie așa pentru nu se face această reducere bugetară, dar deocamdată nu știm mai multe, cred. Comisia poate să ne dea un răspuns? Domnul Ian Clark? Vă rog. Um, thank you, Madam Chairman. Um... Mulțumesc, domnul președinte. Mă tem că nu am informații de comunicat în legătură cu acest aspect. Autre chose? Mai aveți ceva de adăugat? Nu? Atunci? Ne oprim aici? Comisia nu mai are nimic de spus? Ba da? Mai dorește cineva să spună ceva? Vă rog. Um, no, well, first, uh, thank you very... Mai întâi vă mulțumesc, doamnă președinte, pentru acest raport care, după părerea noastră, este pozitiv, îl sprijinim, sprijinim inițiativa. Multe dintre amendamente sunt foarte utile și vor ajuta să clarifice și să îmbunătățească textul. Mai multe aspecte uh, creează, ne pun, pun probleme. Ați vorbit despre programarea multianuală a inițiativei. Ați vorbit în amendamentul 46 despre acest lucru. Problema este că acesta nu este un instrument de cooperare pentru dezvoltare sau un instrument de vecinătate sau de extindere. Este un instrument Uh, care pune probleme pentru că, bineînțeles, <laughs> crizele umanitare sau dezastrele naturale nu pot fi prevăzute um, din timp. Deci nevoile se schimbă foarte des, chiar de la o zi la alta. De aceea e foarte greu de planificat programarea multianuală a acestor inițiative. Nu cred că s-ar uh, Uh, potrivi naturii și obiectivului programului această planificare multianuală. În comparație cu alte instrumente financiare externe, este uh, un instrument în valoare destul de mică. De aceea noi considerăm că este dificil să uh, uh, cerem o programare multianuală și să folosim doar programe anuale. Regulamentul stabilește un program pe termen mediu de șapte ani. O problemă care ar putea să apară în legătură cu celelalte instrumente financiare uh, e vorba de fondurile uh, fiduciare de la amendamentul 47. Din câte am înțeles, uh, acestea vor fi abordate gene, în mod general în cadrul trialogului. Poate ar fi bine să se evalueze, să, să se urmărească rezultatele acestui trialog pentru a vedea apoi care va fi impactul asupra acestei inițiative. Regretăm propunerea de a exclude țările vecine din această inițiativă. Am propus includerea alături de țările candidate, conform politicilor generale ale Comisiei, de a deschide programele uh, țărilor vecine. Acest lucru a fost propus și în domeniul culturii și tineretului și așa mai departe. Este o practică curentă. De aceea cred că uh, trebuie aplicată și în cazul acestei inițiative. nu va avea impact asupra bugetului în sine dacă aceste țări doresc să participe o vor face pe baza unor acorduri de cooperare bilaterală și pe baza unor uh, fonduri uh, uh, puse la dispoziție de aceste țări pentru a participa. Deci nu va fi nevoie de buget european pentru asta. Alte aspecte pe care le menționez pe scurt Ați solicitat ca un observator al Parlamentului să fie prezent la acest uh, comitet, uh, dar um, aceste proceduri sunt deja reglementate într-un regulament din 2011 și Parlamentul are drept la, de acces la documente, dar nu are statut de observator. Procedura se bazează pe acest regulament, de aceea nu putem schimba acest lucru. Ne bucurăm de amendamentele care se referă la faptul că voluntarii nu trebuie trimiși în apropierea conflictelor armate. Se vorbește de asemenea despre turbulențele externe, eh, interne, mă scuzați. Eh, cerem timp pentru a discuta cu, continu- cu eh, consultanții noștri juridici, pentru că s-ar putea să fie o Um, problemă lingvistică. Se pare că acest termen nu este folosit în, cad, în dreptul umanitar internațional. Ni se sugerează să modificăm textul și să folosim um, formularea nu în conflicte armate internaționale pentru a, a, a acoperi mai multe situații. Amendamentul 16 sugerează crearea unei, unui forum de consultare, de consultări. Ne întrebăm dacă nu ar fi mai bine să abordăm acest lucru în contextul rețelei pe care o propunem în regulament pentru a evita crearea prea multor foruri în legătură cu această inițiativă de dimensiuni destul de mici. Poate ar fi bine să evaluăm rolul rețelei care ar putea să crească pentru a include și această consultare pe care o propuneți și nu să creăm uh, un organism în plus. În rest, um, uh, ne bucur, mm, acceptăm și inițiativa de a evalua indicatorii de calitate, dar atenție, dorim să limităm numărul indicatorilor pentru a nu avea o mulțime de indicatori care apoi să fie greu de uh, monitorizat. Și colegii ne-au recomandat, din punct de vedere bugetar, să ne limităm la trei indicatori pe obiectiv. Deci putem să adăugăm un indicator de calitate, dar trebuie să rămânem în limita de 3. Iată, uh, care sunt principalele noastre comentarii, dar după cum am spus la început, în general, uh, este un raport uh, pozitiv, pe care îl apreciem pozitiv. Mulțumesc! Mulțumesc! Voi ține cont de ceea ce ați spus. Într-adevăr, sunt multe lucruri, trebuie să așteptăm și dialogul, dar un lucru în legătură cu care sunt fermă este faptul că doresc să fie un program european. Nu extins la țările partenere. Ar, am notat observațiile dumneavoastră și alături de echipa mea și colegii vom uh, face în așa fel încât să ținem cont de observațiile dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru participare tuturor. Închei acest punct și trec la ultimul punct de pe ordinea de zi. Prezentarea realizată de colegul Filip Kaczmarek a raportului delegației comisiei noastre în St. Vincent și Grenadine, care a avut loc pe 13 noiembrie, 3 decembrie, după uh, adunarea parlamentară a CPU în Surinam. Delegația noastră a fost formată din domnii uh, Kasmarek și Noizer. Dau cuvântul domnului Kasmarek acum, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Într-adevăr, vorbim despre o delegație foarte restrânsă. După cum știți, de fiecare după o adunare parlamentară comună ACP Uniunea Europeană, încercăm să organizăm două astfel de misiuni. Una dintre acestea era cea care trebuia să ajungă în San Vincent și Grenadin și cealaltă în Santa Lucia. Însă nu am putut să ne asigurăm că avem un număr uh, un număr suficient de europarlamentari care să voteze în adunarea parlamentară comună, a trebuit să anulăm a doua vizită, așa că am mers doar în St. Vincent. Am stat o singură zi acolo, însă am avut un program foarte încărcat. Cu toate că am stat o singură zi, am strâns foarte multe informații despre această țară. Ați primit, cred, un raport înscris în acest sens. Am avut întâlniri la nivel înalt, atât cu reprezentanții opoziției, cât și cu reprezentanții partidului aflat la putere. Ne-am întâlnit cu purtătorul de cuvânt al Parlamentului, cu prim-ministrul Gonsalves. Nimic nu fusese plănuit înainte în legătură cu domnul prim-ministru. Acesta a venit la reuniunea cu noi din uh, propria sa voință, deși vorbeam de o zi de sâmbătă, acesta și-a petrecut timpul cu noi. E o persoană care știe ce vrea să facă, are o viziune foarte clară pentru țara lui, așa că a fost foarte important să ne întâlnim cu dumnealui. Am vorbit și cu reprezentanții Ministerului pentru Agricultură, Sănătate și Ministrul pentru Mediu și cu cei pentru și au fost reprezentați și, cei, și miniștri pentru, reprezentare, pentru dezvoltare regională. Ce putem spune despre această țară? Vorbim despre o economie la scară mică. O economie care este foarte vulnerabilă din cauza că depinde foarte mult de factorii externi, cum ar fi, de exemplu, clima. Astăzi, pe timpul reuniunii noastre, am vorbit cu doamna comisar Hedegaard și dumnei ne-a spus că în anumite cazuri un dezastru, un dezastru climatic poate să ducă la o pierdere de 2% din PIB dintr-o anumită țară. În cazul St. Vincent, uraganul Thomas din anul 2020 2012 a dus la o pierdere de 20% din PIB. Deci vorbim de o țară, de o economie în care un singur eveniment poate să aibă niște consecințe devastatoare. Aceasta e o problemă foarte mare pentru St. Vincent. O a doua chestiune importantă e următoarea. Economia nu este foarte flexibilă, nu este bine diferențiată pentru că se bazează pe agricultură, în special produce, producția de banane. Mai există alte domenii, cum ar fi turismul și apoi mai există un venit care provine de la imigranți care trimit bani acasă. așa că sursele de venit sunt foarte restrânse. Guvernul a încercat să găsească niște nișe de dezvoltare pentru țara lor. Au încercat să găsească niște soluții prin care să fie consolidată economia din această țară. Însă proiectul care a fost ales ca fiind cel strategic ridică semne de întrebare, pentru că acum se pune în aplicare construirea unui aeroport nou destul de mare. Am vizitat aeroportul, locul în care urmează să existe acesta, iar acest aeroport ar trebui să își aducă contribuția la creșterea potențialului de a primi turiști de la 100.000 pe an la o jumătate de milion pe an. Cred că colegii pot să confirme faptul că această țară nu e pregătită să primească un număr atât de mare de turiști. Nu au infrastructura de care ar fi nevoie, astfel încât să ofere servicii unei cifre atât de mare de turiști. Deci e un proiect sub semnul întrebării și nu este complet transparent. Reprezentanții opoziției ne-au spus că, pe de o parte, ă, este foarte costisitor pentru bugetul de stat, iar pe de altă parte, structura finanțării acestui proiect nu e foarte clară. Am auzit de implicarea Venezuelei, probabil, sau ale unor state din Golf. Ne-am întâlnit cu un inginer din Cuba care lucra la acest proiect privind aeroportul, așa că întreaga structură duce lipsă de transparență și de aceea opoziția este îngrijorată. Pe de altă parte, opoziția poate să discute în mod deschis despre această problemă, fapt care ne demonstrează că vorbim despre o democrație care funcționează. Nu am avut sentimentul că cineva s-ar afla sub presiuni specifice sau ar fi forțat să fie de acord cu guvernul sau că nu i s-ar permite cuiva să discute chestiuni importante pentru guvern. O altă chestiune care ar putea să fie interesantă pentru comisia noastră și unde am putea să căutăm anumite rezerve pentru economie ar fi în sectorul bananelor. Am vizitat două ferme de banane unde sunt produse banane pentru comerțul echitabil. Acesta este un domeniu care ar putea duce la o creștere a eficacității economice a țării. Dar da, cred că în agricultură e nevoie de diversificare. Dacă această țară își dorește să primească mai mulți turiști, atunci este important să nu mai fie atât de dependentă de importuri, pentru că St. Vincent importă legume din alte țări. Așa că probabil ar fi foarte bine să se încerce o diversificare a agriculturii interne. Am călătorit și pe drumurile de pământ care există acolo și care sunt folosite pentru transportul de banane. Vorbim într-adevăr de niște drumuri foarte proaste. Nu seamănă cu cele din Africa. sunt acoperite cu piatră, e nevoie de niște vehicole foarte puternice pentru a putea circula pe aceste drumuri și de aceea guvernul vrea să cofinanțeze dezvoltarea drumurilor astfel încât anumite zone de pe teritoriul țării să devină mai accesibile, astfel încât agricultura să fie posibilă și pe voi care în acest moment sunt greu accesibile și nu există producție pentru export. Cred că problema principală care ar trebui să fie discutată e viitorul pe care îl are acest uh, proiect gigant al aeroportului. În ceea ce privește alte domenii, guvernul a venit cu un diagnostic al situației actuale și a problemelor. Încearcă să le rezolve cu ajutorul Uniunii Europene apreciază foarte mult implicarea Uniunii Europene. Așa cum ne-au spus ei înșiși, nu simt că sunt supuși unei presiuni politice în contextul acestei cooperări, însă resimt această presiune politică atunci când colaborează cu alți parteneri, cum ar fi Venezuela. Nu au spus acest lucru clar, însă am avut sentimentul că asta încercau ei să ne sugereze implicarea politică, dependența politică este mult mai puternică. Acesta este contextul în care această țară colaborează cu Uniunea Europeană și această colaborare e una foarte apreciată. Aș dori să le mulțumesc tuturor acelora care s-au implicat în organizarea acestei misiuni, mulțumesc secretariatului, autorităților din St. Vincent și Grenadina, îi mulțumesc și Serviciului de Acțiune Externă al Uniunii Europene, ambasadorilor, domnului Michael Barcock, care este șeful reprezentanței Uniunii Europene în Barbados. Acesta a fost alături de noi tot timpul, așa că am putut să discutăm toate aceste probleme și să confruntăm informațiile pe care le primiserăm prin intermediul diplomaților. Ne-a plăcut foarte mult că mm, colaborarea interinstituțională s-a desfășurat așa cum se cuvine. Chiar dacă avem anumite dubii în ceea ce privește funcționarea Serviciului de Acțiune Externă, de data aceasta colaborarea de care am beneficiat a fost una foarte valoroasă. Și încă o dată mulțumim tuturor instituțiilor care s-au implicat. Cu... Mulțumesc foarte mult. Dorește cineva? Domnul Noizer. Um, Misiunea a fost încununată de succes pentru că a fost foarte bine pregătită de secretariat și raportul pe care l-a făcut Filip este unul foarte bun, așa că nu am nimic de adăugat. Le SEAE, peut-être? Serviciul pentru acțiune externă, poate? Nu? Nu mai reprezentat bine? Foarte pe scurt, pentru că interpreții ar trebui să plece deja. Aș dori să dau cuvântul comisiei, dacă dorește să facă cuvântul, dacă nu, atunci domnului Kaczmarek pentru concluzii. So, once again, it was very good, uh... Încă o dată a fost o misiune foarte bună. Uh, we received as much uh, information as was possible. Am, uh, adu- am adunat foarte multe informații, a fost o, uh, un timp scurt, dar foarte bine folosit. Mulțumesc! Foarte bine, perfect. Mulțumim încă o dată domnului Kaczmarek pentru această prezentare. La chestiuni diverse dorește cineva să ia cuvântul, atunci următoarea reuniune va avea loc la Bruxelles luni 18 martie de la uh, 15 la 18.30 și marți dimineața și după masa ca de obicei. Vă mulțumesc pentru prezență, mulțumesc pentru cooperare și mulțumesc foarte mult interpreților. Uh, le-am furat câteva uh, minute. Uh, declar ședința închisă. Mulțumesc!